Dragi colegi, aș propune să începem ședința noastră de astăzi. Spun venit tuturor. În primul rând, o comunicare internă. Astăzi, din păcate, datorită faptului că ne aflăm în această sală, nu, avem, nu ne putem bucura de regimul lingvistic complet, deci nu vom avea daneză, finlandeză, letonă, malteză și croată. Ne cerem scuze pentru această situație, dar uh, sper că vă veți descurca și cu celelalte limbi existente. Astăzi avem trei părți ale ședinței noastre. Prima se referă la programele de supraveghere ale, din Statele Unite și impactul acestora asupra sferei uh, vieții private a cetățenilor europeni mai ales în perspectiva inițiativelor luate pe celălalt mal al Atlanticului în acest moment. A doua sesiune va discuta rolul uh, monitorizării parlamentare a serviciilor de informații la nivel național și a treia uh, parte a ședinței va discuta programele NSA de supraveghere pe scară largă electronică a cetățenilor și rolul companiilor uh, societăților de IT. Vom începe prima parte a, a ședinței noastre și mă bucură faptul că fost să îi spun bun venit lui Jim Sensenbrenner la stânga lui Claude Moraes, membru al Congresului American, membru al Comitetului pentru afaceri juridice din uh, Congresul American și președintele subcomisiei pentru infracțiuni terorism, siguranță internă și uh, investigații. Știm foarte bine că ați propus o nouă lege, the US Freedom Act, care își dorește de fapt să îndrepte unele lucruri care au scăpat uh, din control în contextul uh, legii Patriot Act. Delegația Comisiei Libe deja a avut o întâlnire rodnică cu domnul Sensenbrenner pe 29 octombrie și mă bucură faptul că putem avea acest schimb de opinii astăzi, aici, la Bruxelles. De foarte mult timp uh, am fost frustrați de faptul că ne putem uh, întâlni colegii noștri uh, doar la Washington. Cooperarea transatlantică ar fi optimă dacă s-ar desfășura nu doar la nivelul guvernelor, dar și la nivelul um, reprezentanților aleși, a congresmenilor și a europarlamentarilor. Deci este vorba de această dimensiune parlamentară a cooperării transatlantice. Nu știu dacă NSA se joacă acum cu luminile de aici. Sper că ocazia de astăzi nu se va dovedi un uh, eveniment unic, ci va fi începutul unui dialog regulat, unei cooperări regulate, pentru că sunt convinsă că avem uh, interese comune legate de mai multe subiecte și uh, ar fi interesant dacă am putea să ne reîntâlnim într-un context oficial peste șase luni sau într-o perioadă apropiată de timp. Și acum o să-i dau cuvântul domnului congresman Sensenbrenner să ne prezinte acest proiect de lege, US Freedom Act, pe care l-a propus împreună cu domnul Patrick Lee, pe care l-am uh, cunoscut în vizitele anterioare ale noastre de la, din Washington acest proiect de lege este foarte important, foarte interesant pentru noi pentru că pune capăt practicii de colectare de pachete de date de către NSA, uh, modificând uh, faimoasa secțiune 215 din Patriot Act și uh, aduce modificări și legii care guvernează activitățile de adunare, de, de colectare de informații pe plan extern, așa numitul FISA, și uh, se creează o nouă, institu- o nouă persoană în cadrul uh, tribunalului FISA uh, care va avea uh, împuternicirea de a apăra, de exemplu, sfera privată. Și vom da acum cuvântul domnului Sensenbrenner, după care va, va urma o rundă de întrebări și răspunsuri. Văd că domnul Engström dorește să intervină. Da, se pare că transmisia pe internet nu funcționează foarte bine pentru că nu există sunet. Domnul Piercar sau domnul, doamna Zipel? Nu? Atunci dau cuvântul domnului Sensenbrenner. Vă mulțumesc, doamna președintă. Bună ziua. Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei Libe a Parlamentului European pentru că m-a invitat să iau cuvântul astăzi. Eu am fost președintele Comitetului Judiciar al Congresului American, American în momentul în care Statele Unite au fost atacate pe data de 9 septembrie. Congresul a știut atunci că Statele Unite are nevoie de nouă instrumente și de lărgirea autorităților conferite autorităților care respectă uh, legea. În calitate de președinte, am uh, fost supus unor presiuni de, din punct de vedere al timpului pentru a găsi echilibrul necesar între libertățile civile și securitatea națională în Patriot Act. Uh, varianta finală a legii a fost adoptată în unanimitate de comitetul nostru. Eu consider că această lege a salvat uh, vieți, întărind capacitatea serviciilor de informații să oprească potențiale atacuri teroriste. Dar în ultimii ani NSA a slăbit și a ignorat până la urmă libertatea uh, civilă pe care am prevăzut-o noi în această lege. Uh, președintele Ronald Reagan a spus, uh, ai încredere, dar uh, verifică mai bine. După 11 septembrie 2011, Congresul American a extins uh, latura executivă pentru a proteja uh, poporul american, dar NSA a abuzat de această încredere. NSA și-a ascuns aceste operații în spatele secretului, chiar dacă Um, și chiar dacă NSA a promis că va trece la reforme, noi am dorit să putem verifica aceste reforme. Um, informațiile care au apărut în public referitoare la programele de supraveghere din Statele Unite ale Americii din iunie m-au surprins și m-au îngrozit și pe mine, la fel cum s-a întâmplat uh, cu toți uh, aliații internaționali. Împreună cu senatorul uh, Patrick Leahy, am introdus o propunere legislativă care va uh, combate abuzurile uh, programelor de supraveghere și va restaura încrederea în serviciile de inteligență americană. Ne dorim să avem o legislație de monitorizare online. Este vorba pe scurt de USA Freedom Act. Uh, acest titlu este un eco al uh, Patriot Act pentru că face exact ceea ce și-a dorit să obțină și Patriot Act, să găsească echilibru potrivit între libertățile civile și securitatea națională. Deja există mai mult de 100 de cosponsori bipartizani pentru această propunere legislativă din partea diferitelor, unor diferite asociații care au avut poziții controversate în contradictorii în trecut companii tehnologice de mari dimensiuni, cum este Google, Apple, Facebook sau uh, Microsoft, uh, New York Times, Los Angeles Times, Milwaukee Journal Times și Washington Times uh, sprijină de asemenea acest proiect de lege. Congresul American a inițiat deja o dezbatere aprinsă despre cum se colectează informațiile și de la China. Pe data de 31 octombrie, Ehm, în uh, comitetul care guvernează serviciile de inteligență, a votat pentru prima dată în istoria țării noastre, cu un scor de 11 voturi pentru 4 împotriva, să uh, se permită uh, spionarea fără niciun fel de restricții a poporului am, uh, american. Eu consider că avem nevoie de o altă abordare, de o abordare uh, diferită. Cred că uh, în urma propunerii mele de lege, guvernul american va putea în continuare să obțină date dacă o persoană este legată într-un fel sau altul de activități teroriste, dar nu se mai pot uh, colecta uh, pachete de date. Uh, Alte reforme referitoare la Foreign Intelligence Surveillance uh, Act și în legătură cu National Security Letter var, vor pune la fel capăt aceleiași uh, practici de colectare a datelor la pachet. Știm foarte bine apoi că Louis Brandeis a scris uh, că lumina soarelui este dezinfectantul cel mai bun și în această lumină uh, Uh, propunerea de lege va îmbunătăți raportarea, monitorizarea și transparența pentru a putea trage mai bine la răspundere NSA. Transparența și monitorizarea, monitorizarea reprezintă elemente esențiale al, ale oricărei reforme în acest domeniu. Congresul a limitat autoritatea uh, sau nu are autoritate largă de a opri uh, administrația de, din a spiona, de exemplu, liderii uh, străini. Președintele Obama a spus că nu a știu, știu nimic despre spionarea cancelarului german, uh, uh, doamna Angela Merkel. Cred că nu există un argument mai bun care să susțină reforma acestui sistem decât în uh, momentul în care uh, există aceste abuzuri chiar dacă abuzurile s-au petrecut în afara autorității de care dispune Congresul, cred că există o valoare a acestei uh, reforme. Dacă vom reuși, USA uh, Freedom Act va fi uh, prima măsură de a monitoriza activitățile de supraveghere. Cred că viața privată a cetățenilor trebuie să rămână privată USA Freedom Act asigură faptul că legea este interpretată în mod uh, adecvat, asigură faptul că abuzurile din trecut nu vor fi repetate și că cetățenii europeni, uh, americani vor fi protejați. Uh, pe măsură, pe măsură în care tot mai multe informații au uh, devenit uh, cunoscute, lumea a fost tot mai nemulțumită de ceea ce s-a întâmplat libertățile de care ne bucurăm noi sunt sigure doar atâta timp cât suntem pregătiți să le apărăm. Tocmai de aceea lansez un apel înspre președintele american și colegii mei congresmeni să apărăm aceste libertăți tocmai pentru a restaura încrederea în comunitatea serviciilor de informații și dacă este să vorbesc despre încredere, permiteți-mi să spun că aceste informații care au devenit publice au afectat puternic încrederea care s-a construit după al doilea război mondial, încredere între Statele Unite și, am, și Europa. Și încrederea între aliați, cum sunt Statele Unite ale Americii și statele membre ale Uniunii Europene, reprezintă un stimul pentru economia uh, mondială și reprezintă, pe de altă parte, o garanție a protejării drepturilor civile peste toată lumea. Cooperarea internațională este crucială pentru a combate uh, terorismul, dar de asemenea, la fel de importantă este încrederea. Eu aș dori să cer colegilor mei uh, parlamentari europeni să lucreze în mod pragmatic cu Statele Unite ale Americii. Cred că împreună putem să redobândim această încredere consolidând în același timp siguranța pe ambele maluri ale Atlanticului. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare orice întrebări pe care le veți avea. Vă mulțumesc! Thank you very much, Congressman Sensen. Mulțumim uh, domnului Brenner, membru al Congresului. Acum până la ora 4, când începe următoarea sesiune, avem runda de întrebări și răspunsuri. Pe lângă raportor și raportorii din umbră, mai am două solicitări de intervenție. Iată, încă doi colegi vor să intervină. Cam atât, închidem lista aici. În primul rând, îi dau cuvântul domnului Moraes. Vă rog două minute fiecare. După fiecare întrebare vine răspunsul. Mulțumesc. Mulțumim domnului congresman Sensenbrenner pentru prezența aici, pentru că ne-a întâlnit și în Washington și pentru că a sugerat reformarea NSA. Ne-ați oferit și motive întemeiate pentru asta. Aș vrea să vă rog acum să ne oferiți câteva detalii cu privire la măsura în care credeți că acele reforme se vor produce, atât la nivelul Statelor Unite, cât și la nivel internațional, cum vor fi ele privite în Europa, mai ales în ceea ce privește colectarea datelor. Cum credeți că va fi primit, primit proiectul de lege? Dacă puteți intra în detaliu. Din dovezile pe care le-am primit deocamdată, este clar că sistemul constituțional american și cadrul juridic uh, sunt uh, foarte restrictive în ceea ce privește uh, extinderea protecției cetățenilor care nu sunt americani. Prin urmare, se poate uh, consolida siguranța pentru cetățenii europeni, având în vedere modul în care totuși această situație subminează relațiile transatlantice și o ultimă întrebare în acest sens. Acordurile UE-SUA pe care le avem, care sunt în vigoare, sunt semnate de uh, ramura executivă în partea americană. În Congres se discută despre acest lucru? Am să vă răspund la finalul întrebării pentru început. Separarea puterilor este prevăzută în Constituția Statelor Unite și președintele are autoritatea aproape completă în afacerile externe din această perspectivă. Noi avem uh, capacitatea de controlare a bugetului și de a finanța ceea ce solicită sau sugerează președintele. Însă în ceea ce privește uh, posibilitatea de a obliga președintele să asume o anumită direcție este dificil, ba chiar imposibil, datorită modului în care Tribunalul Suprem uh, interpretează Constituția și această separare a puterilor în stat. Apoi, în ceea ce privește protecția cetățenilor europeni, ce vă pot spune este că legislația în ceea ce privește colectarea datelor nu prevede în mod expres acest lucru, dar este astfel uh, formulată încât să nu poată fi posibilă corectarea datelor în această direcție, atât de această parte a Atlanticului cât și de partea noastră. Acestea fiind spuse, va fi nevoie de o supraveghere foarte fermă și cred că astăzi vorbim despre acest subiect tocmai pentru că a lipsit această supraveghere la nivelul NSA din partea ramurilor executive și legislative ale guvernului SUA. Sper că din greșelile noastre am tras o învățătură și că pe viitor activitatea de supraveghere va fi mult mai fermă și vom reuși să ducem la schimbări la nivelul politicii NSA când aceștia depășesc mandatul care le a fost încredințat. Mulțumesc! Raportorul din umbră din partea PP-ului nu este aici, din păcate. Nu știu unde este, eu sunt ultima pe listă. Domnul Albrecht din partea verzilor. Thank you very much. Mulțumesc, doamna președintă. Întâi de toate, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Sensenbrenner pentru că a venit aici. E un semnal foarte bun și un lucru care ne permite să ne desfășurăm mai bine activitatea și anume să investigăm, să vedem care sunt activitățile în acest sens de ambele părți ale Atlanticului. Știm că există o serie de linii de netrecut care totuși au fost trecute și în Uniunea Europeană, cum ar fi în GCHQ și în Statele Unite și aș vrea să vă întreb ce părere aveți cu privire la interconectivitate, fiindcă vorbiți despre separare în ceea ce privește politica externă, da. Până la urmă, noi aici vorbim despre o chestiune de politică internă care s-a extins și asupra relațiilor externe. Deci ce părere aveți de rețineri universale a datelor, a da, datelor personale ale cetățenilor americani în Uniunea Europeană? Și de asemenea, cum credeți că ar putea Europa să transmită acest mesaj de uh, terminarea acestor păstrări uh, globale, generale a datelor? Întâi de toate, dați-mi voie să vă spun că nu vor exista colectări de informații la acest nivel, deci nu vom avea o păstrare globală a datelor. S-ar putea să vorbim de lucruri nu identice, dar similare vor în cadrul Freedom Act, dacă cineva a fost țintit pe baza unor suspiciuni rezonabile, cum că ar fi implicat în activități teroriste, da, datele vor fi păstrate fără termen. Și în acest sens, uh, activitățile sau agențiile de informații vor uh, interveni și vor păstra datele respective atâta vreme cât se consideră că există uh, investigații sau urmăriri antiteroriste împotriva țintei respective. Un lucru de care trebuie să fim conștienți. Tot ce se întâmplă trebuie să respecte prevederile Constituției. Constituției Statelor Unite în cazul nostru și Constituției diferitelor statelor membre din Uniunea Europeană și prevederile tratatului uh, pentru înființarea Uniunii Europene și pentru Parlamentul European. Toate acestea trebuie să fie respectate. Există garanții constituționale care, dacă sunt trecute cu vederea, cum s-a întâmplat în acest caz cu NSA, evident, asta nu poate duce decât la probleme. În ceea ce privește calendarul, dați-mi voie să vă spun că nici Casa Albă, nici conducerea Camerei Reprezentanților din Senat și nici uh, comisiile de informații strategice din ambele camere uh, nu preferă neapărat proiectul de lege pe care l-am uh, introdus. Avem o serie de senatori și congresmeni care hotărăsc care este legislația care se pune în discuție și bănuiala mea este că atunci când uh, comisiile pentru informații uh, trebuie să vină și să-și prezintă cererile de buget, vom avea și aceste discuții. Sperăm ca Freedom Act să fie inclus în proiectul de lege privind bugetul, lucru care nu prea pare probabil în momentul de față, și va trebui să încercăm să modificăm proiectul privind bugetul, lucru care este mai posibil în Camera Reprezentativ reprezentanților decât în Senat. Sau Dacă discutăm bugetul, cu siguranță va exista deschidere spre a vedea ce trebuie făcut. Noi știm ce trebuie făcut și asta am uh, introdus în acest proiect de lege cu mare eforturi, împreună cu senatorul Leahy, care este la stânga spectrului politic și eu, care mă situez la dreapta. Mulțumesc! Domnul Corcov și Ernst nu sunt aici. Așa că eu sunt ultimul vorbitor din partea raportorilor din umbră și apoi ceilalți care au cerut să intervină. În primul rând, mă bucur că ați menționat stânga și dreapta și șicherului politic american. E foarte plăcut să vezi că uh, poți să găsești valori democratice care unesc ambele părți. Și noi suntem interesați de aceleași aspecte de securitate. Sigur că trebuie să ne apărăm de tot ce ne amenință, dar adesea securitatea este folosită ca pretext pentru competențe fără limite pentru cei care asigură securitatea. Și eu și mulți dintre colegii mei nu putem înțelege cum uh, ascultarea reprezentanților Comisiei Europene poate ajuta la îmbunătățirea situației în lume sau ascultarea telefonelor doamnei Merkel sau altor uh, lideri. Poate îi suspectați de intenții teroriste, cine știe. Uh, securitatea foarte des în trecut și și în prezent este folosită abuziv de conducători în scopuri politice și în acest sens cred că, da, cu toți avem uh, dorința să fim protejați, dar ne preocupă acest uh, program numit SORM de supraveghere în masă a cetățenilor anunțați de partea rusă și care se justifică din nou pe aspecte care țin de terorism și eu cred că mai degrabă țin de, ține de aspecte politice. Ca și Claude Moraes, am și eu câteva întrebări scurte. Vreau să știu dacă, după părerea dumneavoastră, există ocazia de a alinia până la urmă drepturile și uh, salvgardările pe care vreți să le introduceți pentru cetățeni uh, SUA și non-americani. Asta ar rezolva o serie de probleme și mai am niște întrebări. Dar cred că săptămâna viitoare, un weekend, va avea loc o întâlnire în Washington, unde doamna comisar Redding se va întâlni cu procurorul general Eric Holder din Statele Unite și asta, acesta va fi unul dintre subiectele pe care îl vor discuta. Nu știu însă care va fi rezultatul acelor discuții. Sper că se va ajunge la concluzia că oamenii trebuie să se bucure de tratament egal atunci, fie că vin din Statele Unite sau dintr-un stat terț și ne vizitează. Cred că asta e exact ce a spus și dumneavoastră, doar cu alte cuvinte. Bun, mai am două întrebări scurte. Dacă, vă ascult, dacă e să vă ascult cu atenție, Înțeleg că această instanță FISA va rămâne în vigoare, dar dumneavoastră ați spus că trebuie să existe uh, un procuror pentru confidențialitate și nu să se elimine această instanță. Și în final, cred că cu toții dorim consolidarea garanțiilor de genul celor propuse de dumneavoastră. În ce măsură credeți că am putea coopera și oferi sprijin inițiativelor dumneavoastră pentru a ajunge la o inițiativă comună de ambele părți ale Atlanticului și să ne asigurăm că acest lucru nu se mai întâmplă. În primul rând, partajarea informațiilor este esențială dacă vrem să combatem terorismul pot exista informații pe care le determinați aici pe care noi nu le putem depista și viceversa, dacă vrem să combatem atacurile teroriste. Dacă s-ar fi întâmplat acest lucru în 11 uh, septembrie 2001, poate nu s-ar fi ajuns acolo. Acest gen de cooperare deocamdată funcționează destul de bine. Agențiile de colectarea informațiilor și de aplicarea legii cooperează, dar asta trebuie să se facă sub supraveghere, lucru care trebuie să se întâmple într-un card juridic care, dacă nu este identic pentru ambele, oricum trebuie să fie asemănător. În ceea ce privește instanța FISA, Freedom Act propune mai multe lucruri. În primul rând, există acest avocat sau procuror al confidențialității care uh, vine în instanță pentru a susține poziții, lucru care a fost recomandat de un judecător care a deservit această instanță și care a spus, că întotdeauna auzeam doar părerea NSA și a Departamentului de Justiție și judecătorii trebuie să asculte două părți, după care să hotărască ce uh, se va întâmpla. Deci acest procuror pentru confidențialitate ar rezolva problema. De asemenea, acesta ar avea competența de a face apel împotriva unei hotărâri, dacă nu este de acord cu ea, dar cred că cel mai important lucru în reformele pentru care, pe care le propunem este că atunci când se modifică o politică, lucrul acesta trebuie să fie public. Dacă vorbim despre o hotărâre judecătărească a acestei instanțe pentru a obține eh, datele eh, comerciale a unei entități care este suspectată a face parte dintr-o operațiune teroristă, sigur, asta va fi făcut în secret. Altfel, eh, entitatea respectivă va afla că este supravegheată și eforturile vor fi blocate. E important să avem o astfel de instanță, nu trebuie să fie eliminată, dar acest procuror pentru confidențialitate trebuie să existe și de asemenea când există o schimbare a politicilor, ea trebuie să fie publică, de supusă unei dezbatere publice și orice posibile schimbări la nivelul legii trebuie să fie cunoscute. Evident că s-au făcut greșeli la NSA în ceea ce privește interpretarea legii și a acelui Patriot Act începând cu 2007. Bun, mulțumesc. Acum trecem la restul membrilor. Avem patru solicitări. Zippel, Mr. Torvalds and Mr. Romeva. Domnul Pirkel, doamna Zippel, domnul Torvalds și domnul Romeva. Domnule Pirker, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc uh, domnului membru al Cong Congresului Vă mulțumesc pentru prezență și pentru discuția deschisă de la Washington. Ați spus că Cooperarea este foarte importantă pentru că ambele părți au de profitat și de câștigat, însă totul trebuie să se bazeze pe încredere și, până la urmă, pe o bază legală. Ați vorbit despre faptul că s-a pierdut încrederea pentru că, și vă citez, ați spus că NSA este totally out of control, scăpat de sub control și ați mai spus că Uh, NSA is ignoring the law every day. NSA ignoră legea în fiecare zi. Deci, iată, ați uh, avut o atitudine foarte deschisă față de problemele pe care vi le-am sesizat și vă mulțumesc pentru asta, dar care sunt concluziile pe care le trag uh, Statele Unite în acest sens? Care sunt bazele juridice care au fost ignorate de către NSA în Statele Unite? Cum s-a ajuns în Statele Unite ca astfel de operațiuni să poată fi uh, făcută. Deci cum se poate ca această instituție să ignore legea? Apoi, cum doriți în Statele Unite să obțineți ca NSA, dar și celelalte servicii secrete, să fie într-adevăr controlate și să lucreze conform legii? și, bineînțeles, să lucreze conform legii, dar și în interesul securității, în interesul unui parteneriat cu Europa. Apoi, considerați că aceste noi reglementări ar trebui să se refere numai la cetățenii Statelor Unite sau, nu, sau și la cetățenii Uniunii Europene, care, ale căror date sunt procesate uh, în Statele Unite. Eu aș pleda și aș insista chiar că și datele cetățenilor europeni trebuie să fie incluse. Și ultima întrebare uh, are referire la SWIFT și schimbul de date și anume uh, acordul între Uniunea Europeană și Statele Unite referitor la schimbul de date în uh, scopul urmăririi penale. Când credeți că acest acord uh, va deveni realitate? Domnule Senzenbrenner, mulțumesc. Voi răspunde în ordine inversă. Unul dintre subiecte care vor fi discutate săptămâna viitoare cu doamna Reding Uh, și procurorul general uh, Holden, va fi exact acest acord despre care vorbiți. Mm, nu cred că va fi ultima discuție, dar uh, vom face progrese. Apoi, referitor la o agenție, dacă o agenție știe că nu este supravegheată, ea își va extinde puterile cât poate și asta a făcut NSA-ul. Asta vrem noi, cei care considerăm că s-a mers prea departe, să nu se mai întâmple. Dar și dacă acest Freedom Act este adoptat, așa cum l-am depus împreună cu domnul senator uh, Lihi, uh, um, în continuare va fi nevoie de uh, cineva care să spună când lucrurile nu merg bine. Și va fi nevoie în continuare de supraveghere de către uh, Parlament, de către uh, Casa Albă, dar și de către uh, instanța FISA. Apoi, referitor la protecția datelor cetățenilor europeni care vizitează Statele Unite. Ce pot să vă spun este că până la urmă totul se va reduce se va, totul se va reduce la legislația pe care am, la proiectul de lege pe care l-am depus eu și cu senatorul Lihi, dar și legislația aprobată uh, săptămâna trecută, propusă de uh, senatorul Feinstein. Uh, pe mine mă sperie asta pentru că codifică ceea ce a făcut NSA-ul până acum, și anume colectare uh, de informații uh, pur și simplu fără um, a, a căuta date concrete. Legea Feinstein, practic, ce face este să spună prin lege că este în regulă ce a făcut NSA-ul până acum. Și asta înrăutățește și situația cetățenilor europeni care vizitează Statele Unite pentru că se permite uh, se permit 72 de ore de supraveghere a oricărui cetățean care intră în Statele Unite fără a obține uh, aprobare de la procurorul general. Deci, practic, dacă timp de uh, 72 de ore uh, NSA-ul poate să facă ce vrea în, în ceea ce privește supravegherea unui străin, fără să ceară voie, mie mi se pare foarte înspăimântător. Mulțumesc, doamna Zippel. Mulțumesc. Voi vorbi și eu în germană. Oricând o țară este atacată, un guvern se va, guvernul său se va gândi cum poate să reacționeze. Deci înțeleg uh, măsurile uh, luate după atacurile din 11 septembrie. În schimb, acum au trecut totuși 12 ani de atunci. N-aș spune niciodată că nu mai există terorism pe lume, dar lucrurile se schimbă. Și aș vrea să știu dacă nu a existat la un moment dat în ultimii 12 ani un moment în care guvernul, Congresul american nu și-au pus problema uh, dacă măsurile luate atunci mai au sens, dacă duc la rezultatele dorite sau dacă totuși unele lucruri nu au fost inutile. Apoi, în al doilea rând, ați spus uh, încrederea e bună, controlul este și mai bun. Eu cred că întotdeauna lucrurile sunt așa când unei organizații se dau fonduri suplimentare și competențe suplimentare, lucrurile devin de la sine înțelese. Și de aceea aș avea o întrebare de ce în ultimii 12 ani nu a avut nimeni ideea să analizeze ce face NSA-ul și ce fac celelalte servicii secrete pentru a se asigura că uh, obiectivele legislației americane sunt atinse. Sau, și totuși dacă nu sunt și unele abuzuri. Un ultim punct. Ați spus că doriți să reechilibrați anumite lucruri, securitatea, dar și drepturile cetățenilor. Pe de altă parte, și noi ne punem întrebarea în Europa fără datele publicate de către domnul Snowden, lucrurile de fapt ar continua așa ca și până înainte. Și deci mă întreb nu numai de ce nu au existat controle până acum, ci și dacă într-adevăr spuneți în mod serios că uh, ceea ce au făcut serviciile secrete nu este în regulă, poate că ar trebui să ne gândim, să vă gândiți să aveți o altă abordare față, domn, față de uh, domnul Snowden. Mulțumim, domnule Sensenbrenner. Pentru a vă răspunde la prima parte a întrebării dumneavoastră, uh, eu am insistat când s-a adoptat Patriot Act să existe o clauză de patru ani uh, după care aceasta să nu mai fie în vigoare. Și în uh, legea referitoare la terorism uh, s-a prevăzut uh, ceva suplimentar, dar la finalul lui 2005, când uh, actul în vigoare trebuia să expire, am, mi-am respectat promisiunea de a face audieri individuale de, la fiecare adăugare de noi competențe înainte de a lua decizia de a extinde legea sau nu. 14 din 16 noi puteri uh, adăugate uh, erau necontroversate și au, fost, uh, au devenit permanente. Era vorba, de exemplu, de legi care interziceau FBI-ului și CIA-ului să facă schimb de informații pe anumite subiecte. Um, era unul dintre motivele pentru care teroriștii au reușit să facă asta, deci asta a fost eliminat. Apoi, secțiunea 16 a fost cea care a fost cea mai controversată și aceasta a fost uh, prelungită temporar și va ține până în uh, iunie 2015. Eu am spus clar, la pro... odată ce a fost adoptată această lege, că dacă nu se va face o reformă, ceilalți vor pierde sec secțiunea 2.15 și cred că este nevoie de Um, de prevederi clare și bine implementate în uh, uh, legea supravegherii NSA, dar ea trebuie să fie direcționată numai către cei um, față de care există o suspiciune întemeiată, cum că ar avea o activitate teroristă. Apoi, cred că ceea ce s-a întâmplat, dacă vă uitați la cum s-au întâmplat lucrurile. NSA-ul a trecut de la cei care erau într-adevăr suspectați de terorism la ceea ce fac acum. E bine, rea reautorizarea din 2006 a utilizat formularea relevant, deci relevant pentru un act de terorism suspectat. Majoritatea ar crede că această formulare ar restrânge domeniul de aplicare a unei colectări de informații, însă NSA-ul și Departamentul de Justiție au reușit să convingă instanța FISA să extindă domeniul de aplicare, astfel încât obținerea uh, datelor telefonice a cuiva le-ar permite să afle din aceste date Cine ar putea fi un suspect de terorism? Funcționarii NSA în audierile publice au spus că a existat un singur caz în care au reușit să găsească în, într-adevăr, să oprească într-adevăr un atac terorist prin colectarea acestor date telefonice. Unul singur din o serie întreagă și o încălcare enormă a vieții private. Deci, iată, această reinterpretare a um, cuvântului relevant a dus la asta și nu au putut să răspundă dacă nu ar fi putut oare găsi teroriștii și pe altă cale și fără să obțină toate aceste date referitor la apeluri telefonice. În anii 70 s-au creat uh, comisii pentru supraveghere a NSA um, uh, de, din partea unui uh, congressman din Idaho, pentru că existau multe abuzuri. Aceste instituții urmau să pună frâna unor, frână unor abuzuri efectuate de serviciile secrete. Însă până la urmă aceste instituții, în loc să pună frână, au călcat pe accelerație și uh, practic au oferit NSA-ului tot ce dorea. De aceea avem acest conflict între comisiile uh, de servicii secrete, inclusiv senatorul Feinstein, și comisiile juridice, care lucrează mai mult în public decât uh, comisiile ce se ocupă de serviciile secrete. Senatorul Lehi este președintele Comisiei din Senat, eu am fost președintele uh, Comisiei din, uh, din Congres uh, și știm că ceea ce s-a, știm ce s-a întâmplat, vrem să nu se mai întâmple și vrem să nu se întâmple nici acum și nici în viitor. Mulțumesc. Mai mulți colegi doresc să pună întrebări. Mai am patru persoane înscrise la cuvânt. Și am să-i rog uh, așadar pe toți să, fie, să dea dovadă de autodisciplină și să fie succinți. Domnul Torvalds acum. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Domnule Sensenbrenner, cred că suntem pe mâini bune. Știm cât ați, lucra, cât ați lucrat în cazul Levinsky și cum ați încercat să aduceți lucrurile la lumină. Dar cred că aveți de-a face cu o provocare. Când ne uităm la cantitatea de, dată, de date publice acum față de uh, anul 2001, când au fost atacurile din 11 septembrie, uh, știm că lucrurile sunt uh, diferite și că este foarte greu să protejezi datele cetățenilor, fie ei americani sau europeni. Pentru că, practic, în fiecare program există câte o ușiță um, prin care se poate avea acces la date, există programe prost programate și așa mai departe. Deci, cred că aveți de-a face cu o luptă mai dură decât în anii 90 pentru a obține ceea ce doriți. Însă, m-ar interesa opinia dumneavoastră referitor la scara acestei probleme. Nu este nicio întrebare, nu este nicio îndoială, pentru ca eu și, domnul, și sen, domnul senator Lihi să câștigăm, trebuie să luptăm cu guvernul, cu liderii partidelor noastre, cu liderii uh, senatului și uh, Camerei Reprezentanților, cu cei din comisiile noastre. Însă cred că un semn bun a fost că amendamentul pentru a reduce fondurile unor astfel de activități uh, a căzut numai cu șapte voturi. Deci a fost un semnal de alarmă și pentru ceilalți. Uh, s-a văzut că ceva nu funcționează bine. Practic, acest amendament a fost extins, dar uh, la o margine foarte mică. Și asta a fost în urmă cu trei luni. Acum dezbaterea este și mai uh, intensă. În plus, după ce acest amendament a fost uh, învins, a fost uh, respins, amendamentul AMAJ, a reieșit că uh, um, NSA-ul își um, depășise competențele. Cred că a venit pur și simplu momentul să le tăiem aripile și pe măsură ce dezbaterile continuă, cred că sprijinul va fi mai puternic. Problema este să obținem un vot pe propunerea noastră atât în uh, Camera Reprezentanților cât și în Senat. Și mă bucur că domnul senator Leahy este de partea mea și a semnat această propunere. Este unul dintre cei mai vechi senatori și plus uh, este, ar putea fi uh, președinte în anumite situații. Mulțumesc, domnul Romeva. Vă mulțumesc. Am discutat pe larg consecințele abuzării cadrul legislativ de către NSA la nivel politic, la nivel interguvernamental. Și întrebarea mea este următoare. Care este percepția dumneavoastră, dumneavoastră uh, în legătură cu uh, controlarea, de exemplu, unor uh, mișcări politice controversate, cum a fost Occupy Wall Street sau Indignados din Spania, sub pretextul combaterii terorismului. Deci, pentru că acest lucru a demonstrat că nu există doar aspectul de tensiuni interguvernamentale, dar că există lipsă de încredere vis-a-vis -vis de unele mișcări politice sau uh, vis-a-vis -vis de unele mișcări sociale din partea guvernelor. Deci aș dori să știu care este percepția dumneavoastră din uh, partea Statelor Unite ale Americii și cum considerați că vor evolua lucrurile în, vi- în viitor? Ce aș putea să spun ca răspuns la această întrebare din punctul de vedere al politicilor interne ale statelor membre din Uniunea Europeană, eu nu cred că noi trebuie să ne ocupăm de aceste aspecte. Ele trebuie rezolvate de statele membre respectând tratatele europene. Dar un lucru pe care trebuie să-l uh, cunoaștem tot timpul este faptul că investigațiile eficiente antiteroriste Uh, presupun împărtășirea de uh, informații secrete. Drept urmare, eu sper că acest proiect de lege, Freedom Act, va restaura echilibrul între libertățile civile, echilibru pe care crezusem că l avem uh, cu legea de combatere a terorismului Patriot Act, până în momentul în care o instanță a decis faptul că termenul relevant, de fapt, înseamnă o extindere a competențelor și nu o reducere a acestora. Doamna Latford, vă mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc oaspetului nostru pentru că a dat curs invitației noastre de a lua cuvântul în fața Comisiei Libă. Tocmai mi-am dat seama următorul lucru. Mă, mă întrebam dacă ați avut ocazia să purtați un dialog cu oamenii politici din uh, Londra, din întreg uh, spectrul uh, politic, dar mă gândesc că poate aveți afinități înspre politicienii conservatori pentru că poate știți că nu a avut loc o dezbatere atât de aprinsă la Londra în comparație cu ceea ce s-a întâmplat la Washington. Chiar primul ministru s-a referit la uh, anchetarea ziarului The Guardian datorită informațiilor publicate pe care le-a primit de la Snowden, un lucru care ar fi imposibil, de exemplu, în uh, Statele Unite ale Americii și poate ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu lipsa unei asemenea dezbateri în Regatul Unit, care desigur are un impact și asupra uh, celor ce se întâmplă în Uniunea Europeană, pentru că în aceste condiții va fi greu să ajungem la un uh, acord între Uniunea Europeană și Statele Unite când vine vorba de protecția datelor cu caracter personal. Ce pot să vă spun eu în legătură cu ce face un guvern uh, național din punctul de vedere al abordării siguranței interne a aparatului care administrativ care asigură securitatea este că acest lucru trebuie discutat pe plan intern. De ce am răspuns eu astăzi invitației uh, dumneavoastră? Ei bine, implicațiile pe care l-a avut acest uh, fenomen de colectare a datelor uh, într-un mod nețintit asupra unor state specifice. Um, totdeauna vorbesc cu plăcere despre această linie care desparte libertățile civile și securitatea. Eu consider că ceea ce am propus eu în uh, trecut și, ce, și modificările pe care le propun eu acum vor duce la uh, un cadru legislativ uh, unificat care să funcționeze peste tot în lumea civilizată, uh, indiferent de restricțiile constituționale sau uh, de organizare. Uh, Vă mulțumesc pentru că m-a invitat să particip la Londra, dar înțelegeți că nu pot să comentez ceea ce se întâmplă acum. Mulțumesc ultimul pe lista vorbitorilor, domnul Engstrom. Vă mulțumesc. Ați uh, spus că NSA a recunoscut că tot acest program de colectare de informații fără nicio discriminare a dus la identificarea într-un singur caz a unui suspect de terorism. Și aș dori să știu dacă în acest caz s-a ajuns la uh, o condamnare în, în instanță. Știm foarte bine că terorismul este uh, o infracțiune gravă și așa mai departe trebuie uh, condamnat, dar aș dori să știu dacă în acest caz uh, s-a ajuns la o condamnare a suspectului respectiv. Da, răspunsul este că, într-adevăr, s-a ajuns la o condamnare care însă se leagă de uh, Uh, aspectele de finanțare a terorismului, nu de un atac uh, terorist în sine. Și dacă îmi permite să merg un pas în spate, diferența între terorism și activitatea infracțională este că dacă o infracțiune este comisă, uh, agențiile de punere în aplicare, în aplicare a legii trebuie să reacționeze, colectează dovezile, uh, Um, vorbesc cu martorii, se adresează apoi procuraturii, care procuratura aduce o speță în, uh, în instanță. Când vine vorba de terorism, trebuie să fim proactivi, nu doar să uh, reacționăm. Știm foarte bine că pe 11 septembrie au murit mai mult de 3.000 de oameni, apoi uh, și dacă se întâmplă un uh, atac terorism în cadrul unui uh, eveniment sportiv pe un uh, stadion populat, știm foarte bine că viețile a zeci de mii de oameni s-ar afla în risc, deci trebuie să-i oprim pe teroriști înainte de a putea trece la un atac. Aceasta este premisa pe care eu am construit răspunsurile legislative la acest pericol. Avem nevoie de programe de supraveghere, de obținere de informații, de infiltrare acestor structuri, dar toate aceste măsuri trebuie să aibă loc într-un cadru constituțional și trebuie respectat cadrul legislativ al locului unde se desfășoară aceste măsuri și acele acțiuni. În momentul în care teroriștii din Germania planificau atacul asupra Statelor Unite ale Americii, din punctul, de, din punctul meu de vedere, ancheta din Germania ar, uh, trebuie să respecte cadrul legislativ uh, german. Nu trebuie să se aplice niciun fel de clauză de extrateritorialitate a legislației americane. Dar dacă aceste persoane vin în Statele Unite ale Americii, putem uh, folosi uh, dovezile uh, adunate în uh, Germania le putem prezenta și folosi într-o instanță din Statele Unite ale Americii. Vă mulțumesc. Uh, ultima dumneavoastră remarcă tocmai îmi dă o, o nouă idee. Acest concept de extrateritorialitate este unul, uh, unul problematic pentru că uh, nu cere prezența, nu presupune prezența fizică a unei persoane pe teritoriul american. Deci există, de fapt, uh, această extrateritorialitate, chiar dacă o persoană planifică un atac terorist asupra Statelor Unite, în afara Statelor Unite, ca de exemplu în Statele Unite ale Americii. Mai avem un minut la dispoziție, drept urmare îi dau cuvântul lui Ian Albrecht pentru o întrebare suplimentară. Da, dacă îmi permiteți o întrebare finală legată de discuția noastră. Există această lege privind uh, uh FISA, Și dacă o decizie FISA se aplică unui cetățean european, nu există niciun fel de cale de atac. Uh, deci niciun cetățean european nu se poate adresa aceste instanțe care guvernează uh, FISA. Și care este părerea dumneavoastră? Cum veți, veți aborda acest, uh, acest punct? În cadrul uh, legii FISA, Probabil că un, uh, un cetățean uh, uh, american nu știe că NSA sau orice altă agenție, agenția americană are dreptul de a-i supraveghea sfera privată. Dacă cetățeanul respectiv face parte dintr-un, dintr-o speță, de exemplu, atunci el are dreptul de a obține informații despre uh, informații colectate, dovezile uh, colectate în legătură cu el. Deci totul va trebui să se uh, petreacă sub controlul unei instanțe. Și există vreo diferență între statutul unui cetățean european și unui cetățean american din acest punct de vedere? Deci, care este abordarea dumneavoastră vis-a-vis -vis de această posibilă discriminare. Da, revin la întâlnirea pe care o vor avea procurorul, doamna Redding și procurorul Holder săptămâna viitoare în Washington și acordul uh, pe care îl vor uh, încheia uh, probabil. Cred că cel mai bun exemplu este un cetățean european care se află pe o listă de, care interzice să se urce pe un avion Uh, care merge înspre Statele Unite, chiar dacă nu există nicio dovadă clară cum că ar fi fost implicat în acțiuni teroriste. Uh, știu că au existat asemenea cazuri în care s-au uh, confundat anumite nume. Știm că acest lucru s-a întâmplat chiar și cu un senator, dar care desigur a putut depăși mult mai repede această situație. Mulțumesc! Ajungem la sfârșitul primei părți a audierii noastre. Doresc să mulțumesc domnului Sensenbrenner pentru prezență și pentru disponibilitatea de a ne răspunde la întrebări și sper că ne putem baza pe angajamentul dumneavoastră, de a continua acest dialog, pentru că vom avea și alte elemente de discutat în lunile următoare și doresc să vă rog să păstrați uh, liniștea încă puțină vreme. Ați spus că uh, este imposibil să avem o lege globală care să guverneze datele cu caracter personal, pentru că există atâtea diferențe între diferitele state, dar nu trebuie să uităm că pentru noi sunt uh, importante aceleași principii proporționalitatea, de exemplu. Deci dacă reușim să colaborăm pe marginea atâtor subiecte, poate vom reuși să colaborăm și pentru a proteja mai bine libertățile civile. Cred că o asemenea colaborare reprezintă o premisă fundamentală pentru încheierea uh, cu succes a acordului privind uh, liberul uh, schimb. Deci vă mulțumesc, sperăm că ne vom putea întâlni în primăvara viitoare, dar așteptăm cu nerăbdare colaborarea viitoare. Vă mulțumesc. Ok, then um, the seats on the podium will be... Foarte bine. Prezidiul, acum la prezidiu vor veni cei care vor interveni în a doua sesiune. Rolul uh, supravegherii parlamentare a serviciilor de informații la nivel național în această uh, perioadă a supravegherii în masă. Alături de noi va veni domnul Peter Eriksson, președinte al, comi- al Comitetului uh, privind Constituția în Parlamentul suedez. Al doilea vorbitor va fi um, va fi domnul Van Delden, președintele Uh, Comitetul Independent de Supraveghere a Serviciilor de uh, Securitate și de Informații din Olanda. Okay, colleagues, we continue with the second session. Dragi colegi, Începem a doua sesiune a audierii noastre și vă rog, dacă aveți uh, discuții de purtat, să le purtați în uh, afara sălii. Domnule Albrecht. Deci, îl salutăm alături de noi aici la podium pe domnul Erickson și pe domnul Van Delten. Și uh, fiecare dintre dumnealor va avea la dispoziție pentru o scurtă prezentare 10 minute, după care Vom uh, trece la uh, dezbatere. Domnul Piecker, doamnă președinte, în numele delegației din uh, Suedia am o întrebare pentru că există anumite neînțelegeri și am fost rugat să pun această întrebare la începutul acestei părți a audierii. În Suedia, Comitetul pentru Afaceri Constituționale uh, nu este competent uh, pentru acest uh, subiect, uh, protecția datelor, colectarea informațiilor și așa mai departe. Și atunci, întrebarea din partea delegației suedeze uh, este cum uh, s-a ajuns la invitarea domnului Ericsson. Dumnealui, în calitate de președinte al Comitetului pentru Afaceri Constituționale, este responsabil pentru acest subiect sau uh, aș dori să înțeleg de ce a fost dumnealui uh, invitat. Domnule Pircăr, cred că răspunsul îl regăsiți în uh, e mail pe care l-ați primit deja înainte, înainte acestei întâlniri. Dacă am înțeles eu bine lucrurile, există două comisii competente în Parlamentul European și acesta este unul dintre acestea. Am înțeles că au fost uh, respectate canalele de comunicare normale parlamentare și domnul Eriksson a fost persoana propusă de Parlamentul suedez, deci nu cred că există vreo problemă din acest punct de vedere. Dacă am clarificat acest subiect, o să îi dau cuvântul domnului Eriksson. By, by answering uh, a bit of your... Uh, vă mulțumesc. Voi începe prin a vă răspunde la întrebare. Am uh, auzit de această iritație din partea doamnei Corața Bild, soția ministrului de externe al Suediei și, de fapt, noi avem trei comisii în Parlamentul suedez care sunt responsabile în mod diferit de acest uh, subiect și poate probabil că comisia cea mai implicată la ora actuală este, în acest subiect este Comisia de Apărare. Pentru că este vorba, este clar că este vorba de multe subiecte ce țin de apărare și ei sunt foarte implicați în acest subiect. Dar, de asemenea, și Comisia pentru Justiție este uh, implicată. Comisia de Afaceri Constituționale este responsabilă pentru libertăți civile, de exemplu aspecte ce țin de, aspecte ce țin de integritate. De aceea și Comisia de Afaceri Constituționale este implicată. Deci da, într-un fel aveți dreptate, dar poate nu în totalitate. Sper că considerați că uh, pot trece la limba mea maternă, apoi poate întrebările putem să le discutăm în engleză. Lucrurile sunt puțin tehnice și prefer să vorbesc în limba mea maternă suedeză, astfel încât uh, să nu vă spun lucruri uh, greșite. Situația din Suedia, în toate aceste aspecte ce țin de servicii secrete, spionaj pe internet, internet și așa mai departe, situația este următoare. În 2008 și în 2009, la noi a existat o dezbatere foarte largă pe acest subiect. Guvernul suedez a venit cu o nouă propunere legislativă pentru a reglementa serviciile secrete, pentru că ele nu erau reglementate așa înainte. În timpul acestei dezbateri, propunerea legislativă a fost foarte criticată. Multe organizații din Parlament, dar și din afară, au criticat această propunere. Era vorba în aceste critici de cât de, dacă este acceptabil ca persoane care nu sunt suspecte să fie ascultate, să le fie ascultate convorbirile telefonice. Era vorba de aspecte ce țin de integritate, dar și de um, ascultarea sau colectarea de date despre suedezi în Suedia. Și mai pot să vă spun următorul lucru. Și în interiorul guvernului erau persoane care criticau această propunere. Unii, uh, chiar și deputați, uh, au criticat această uh, propunere și s-a ajuns la anumite diviziuni. Legea a fost amendată și apoi uh, ad- adoptată. Am să vă explic pe scurt uh, care, sunt, uh, care este situația și ce fel de instrumente avem la dispoziție. Și apoi am să revin la discuția de astăzi pe aceste subiecte. Așadar, există așa numita FRA, o agenție, o organizație de stat care este ser, um, responsabilă pentru serviciile secrete la ora actuală și serviciile de informații. Pe lângă asta mai avem o serie întreagă de autorități de control. Controlul de bază are loc prin instanța pentru serviciile de informații militare. Această instanță permite activitățile de informații. Apoi mai există o organizație, SIUN, uh, Inspecția de Stat, pentru, din nou, uh, control, dar al uh, serviciilor secrete militare și se verifică dacă uh, sunt respectate uh, deciziile instanței menționate. După, um, solicitările și aprobările sunt valabile timp de șase luni. După aceea ele trebuie să fie re, uh, re solicitate. Este vorba de supraveghere pe internet, dar și aici există anumite um, anumiți termeni de căutare care pot fi folosiți. Regula de bază este dacă cel care au trimis și cel care au și cei care au um, primit uh, e mail sunt în Suedia, nu se poate face supraveghere. Practic, de multe ori, uh, ideea este ca cablul uh, pe care îl folosesc să treacă prin Suedia. Comisia de apărare nu, se, nu decide numai asupra termenilor de căutare, ci și se referă la aspecte de raportare și face o echilibrare între uh, nevoia de integritate și nevoia de informații. Apoi mai există un for implicat a, uh, la nivelul supravegherii. Acesta se ocupă de probleme de integritate, tocmai. Este uh, Comisia Națională de, da, referita, de Date. Este autoritatea care uh, Uh, echilibrează lucruri ce țin de viața privată, integritate, protecția datelor pe internet. Și uh, ia în considerare ce fel de autorizări trebuie date diferitelor uh, organizații pentru a monitoriza date private. Acum, revenind la ce se întâmplă în ziua de astăzi. Vedeți că este multă activitate în Parlamentul suedez. Vinerea trecută a avut loc o dezbatere generală referitoare la legătura între NSA și uh, serviciile suedeze de informații. Dați-mi voie, în primul rând, să spun că dezbaterea din ziua de astăzi nu este atât de intensă cum a fost atunci în 2008 și în 2009, când se discuta propunerea de lege. O problemă pe care o vedem în Suedia este că avem un nivel scăzut de control parlamentar asupra acestor domenii. S-au criticat și anumite lacune din legislație care pot permite uh, Uh, supravegherea unor suedezi în Suedia. Și există multă incertitudine în Suedia față de uh, cooperarea cu state terțe și care ar putea fi efectele asupra spionării unor cetățeni suedezi și europeni. Și aceste îngrijorări au apărut tocmai pentru că uh, Um, supravegherea parla parlamentară nu este atât de puternică cum ar trebui. Odată pe an, Parlamentul suedez trebuie să analizeze um, cantitatea de supravegheri uh, și monitorizări ce au avut loc um, sub această nouă legislație. Cred că în Suedia avem un nivel de competență tehnică foarte ridicată și în industria civilă, de altfel. Autoritățile suedeze și guvernul consideră că sunt aspecte strategice importante pentru apărarea țării și guvernul acordă foarte multă valoare informațiilor pe care le primim și pe care putem să le folosim. Este ceva văzut ca fiind foarte important. Asta poate explică parțial de ce guvernul este de cele mai multe ori precaut și nu a criticat activitățile Statelor Unite, așa cum au făcut-o poate alte state din Europa. Ei bine, eu sunt membru al grupului verzilor în Parlament, deci sunt în opoziție. Noi nu am fost deloc mulțumiți de noua lege referitoare la serviciile de informații când ea a fost adoptată. Nu am considerat că, că se acorda suficientă importanță aspectelor precum integritatea personală și am considerat că ceea ce ținea de fapt de integritate a, a fost neglijat. Nu am considerat că legea acorda suficiente protecții, suficiente garanții uh, în ceea ce privește protecția datelor. Noi am dorit ca această lege să fie revizuită complet și să se adopte o nouă lege care să aibă ca priorități uh, viața privată, integritatea și așa mai departe. În plus, controlul parlamentar ar trebui să fie îmbunătățit. Aceste lucruri se dezbat acum în Parlamentul suedez și socialdemocrații din Parlamentul suedez consideră că ar trebui să existe și o protecție mai mare împotriva spionajului um, comercial și ar trebui să se acorde fonduri pentru a împiedica acest tip de spionaj. Bine, asta se leagă și de discuțiile referitoare la NSA. E bine, rolul Parlamentului este poate mai slab în ceea ce privește sprijinul pentru revizuirea acestei legislații. Înainte de 2010, verzii, uh, socialdemocrații și stânga aveau o platformă comună pentru a elimina legislația actuală și a o înlocui cu o nouă legislație referitoare la serviciile de informații, care să se bazeze mai degrabă pe integritate, Uh, și protecția dat, uh, vieții private. Dar socialdemocrații au renunțat uh, și apără la ora actuală mai degrabă linia guvernului actual, și anume de a menține legislația actuală. Poate că s-ar putea face modificări mai mici la această lege, dar șansele de a, o, de a reforma în totalitate această lege sunt mai mici decât înainte. Cred că mă voi opri aici uh, în intervenția mea, dar vă stau la dispoziție pentru întrebări. Însă eu nu sunt membru al Comisiei pentru Apărare, deci uh, nu am neapărat uh, toate detaliile de care aveți nevoie. Mulțumesc. Mulțumesc. Am ajuns atunci la prima rundă de întrebări. Întâi raportorul și raportorii din umbră, domnul Moraes. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, ca prim set de comentarii la răspunsul dumneavoastră. Încercăm în această investigație să îndeplinim o sarcină aproape imposibilă în limitele de timp. În februarie vom raporta cu privire la câteva dintre controversele cheie legate de situația serviciilor de informații din statele membre. Am analizat situația Regatului Unit, astăzi a Suediei și a țărilor de jos și sigur că nu există o metodă perfectă de a reda lucrurile, dar încercăm să redăm o imagine de ansamblu a situației în UE. Evident, deci, că lucrurile nu pot fi perfecte. Eu nu sunt expert în ceea ce privește situația din Suedia și pe dumneavoastră în uh, calitate de președinte al Comitetului pentru Constituție, vrem să ne spuneți dacă lucrurile lucrează, funcționează, dacă credeți că trebuie să fie aduse modificări. Ca și în cazul uh, Regatului Unit și cum va fi cazul și cu țările de jos, vreau să vă întreb cu privire la afirmațiile referitoare la uh, spionarea altor țări sau schimbul de informații cu Danemarca și Finlanda. Acestea sunt doar niște acuzații care se acud în momentul de față. Acest gen de schimb de informații aș vrea să știu dacă reprezintă o problemă din perspectiva cadrului juridic sau a practicilor aplicate. Parlamentul suedez are capacitatea de a restructura lucrurile și se va întâmpla acest lucru, cam în ce direcție se vor îndrepta lucrurile. Eh, știu că vor interveni și alți colegi în acest sens, dar eu aș vrea să-mi spuneți, după părerea dumneavoastră, care este soluția? O schimbare la nivelul legii sau o schimbare la nivelul practicilor din domeniu? Noi vom încerca să surprindem anumite instantanee din uh, situația statelor membre. Uh, în momentul de față vorbim despre Suedia, deci am vrea să ne spuneți cum stau lucrurile în ceea ce privește reforma. Domnule Erickson, da, cred că este posibil să ne ascuțim instrumentele de control din mai multe privințe. În primul rând, ar trebui să ne asigurăm că instanțele, instanțele care dau autorităților mandatul de acțiune, uh, acționează cu mai mare integritate față de guvern și cred că Parlamentul suedez ar trebui să aibă un mai bun control asupra situației la nivelul acestor autorități. În momentul de față, nici măcar Comisia pentru Apărare nu, poate, nu pare să aibă un control asupra ceea ce se întâmplă. De, după părerea mea, lucrurile nu sunt deloc în regulă în acest sens și cred că ar putea fi îmbunătățite destul de mult. Însă, În general se reglementează activități care, care privesc uh, cetățenii suedezi. Apoi, spionarea vecinilor noștri și a comunicațiilor prin cablu și așa mai departe. Eu aș zice că probabil va trebui să negociem între acorduri între noi. Sugestia mea este să încercăm să ajungem la un astfel de acord la nivel european. Adică țările, statele membre ale Uniunii Europene n-ar trebui să, mai, să se mai spioneze reciproc. Eu cred că așa ceva este posibil și uh, dacă nu, atunci cel puțin să încercăm să încheiem un acord cu privire la limitele acestei supravegheri. Și apoi, Următorul pas ar fi să avem un astfel de acord cu care să mergem la partenerii noștri din Statele Unite, să le spunem iată ce acord avem noi în Europa privind spionajul reciproc sau supravegherea în masă a cetățenilor, a politicienilor, a companiilor și așa mai departe și am vrea să vă alăturați și dumneavoastră acestui acord să încheiem uh, un fel de acord de principiu privind uh, integritatea relațiilor. Nu știu dacă este o dorință realistă aceasta. După părerea mea, ar trebui să fie fezabilă la nivelul Uniunii Europene. Până la urmă, deci avem o Uniune. Uh, se tot spune că trebuie să avem o politică de apărare comună, dar dacă nu putem face așa ceva, vorbim de niște vorbe goale și atât. Bun. Oricum suntem înregistrați, așa că puteți spune bip la cuvintele neplăcute. Presupun că PPE-ul își uh, exercită dreptul de rezervă parlamentară de la calculatoarele personale și ne urmăresc discuția pe internet, pentru că nu e nimeni aici, domnul Albrecht, ca raportor din umbră. Dar vă rog, dragi colegi, să aveți întrebări mai concise, fiindcă suntem cam în întârziere. Ok, thank you very much. Mulțumesc. O să încerc să am o întrebare concisă și să mă axez pe aspecte care mă interesează. Aș vrea să-mi dați informații concrete și părerea personală. În primul rând, în ceea ce privește rezerva parlamentară de examinare. Știți să fi fost implicați uh, parlamentari suedezi în astfel de uh, investigații cu privire la chestiunile naționale de securitate sau chestiuni de supraveghere? Aș vrea să știu dacă se întâmplă ceva între parlamentele naționale. În acest sens, există o activitate instituțională? Apoi, în ceea ce privește o întrebare care m-ar interesa foarte mult, ați auzit vreodată despre de INSEN? Sau sunt colegi de dumneavoastră care au auzit de INSEN? Ce se face aici și care este temeiul juridic? Sigur că nu trebuie să-mi confirmați, uh, Cred că deja știu răspunsul. Și uh, nu în ultimul rând, ne bucurăm că sunteți aici, să discutăm pe chestiuni constituționale și uh, până la urmă e clar că e vorba de chestiuni constituționale în această situație. Ați menționat existența Uniunii Europene, a faptului că statele membre n-ar trebui să se spioneze reciproc. Dumneavoastră, în calitate de membru al Comisiei pentru Constituție, cum abordați această problemă și anume cum permiteți ca legile altor state membre să fie implementate pe teritoriul dumneavoastră. De exemplu, GH GCHQ, care permite atacuri cibernetice la nivelul țării dumneavoastră, Google sau Yahoo. Nu știu dacă se întâmplă ceva în Suedia, dar în Finlanda știu că se întâmplă. Și aș vrea să știu cum abordați această problemă și care, după părerea dumneavoastră, ar trebui să fie atitudinea parlamentarilor în acest sens. Mulțumesc, vreau să vă rog și pe dumneavoastră să fiți concis cu răspunsul. Un răspuns ar fi nu, deci eu zic că e destul de scurt. Da, m-ați mai întrebat și altceva. Ultima dumneavoastră întrebare. Asta este un, accent, un lucru pe care vreau să-l accentuez și anume că trebuie să fim mult mai buni la protejarea companiilor împotriva atacurilor uh, cibernetice. Știm deja că există multe resurse care sunt folosite pentru atacuri împotriva companiilor și dacă vrem să avem companii europene competitive, trebuie să construim uh, o mai bună apărare împotriva acestor atacuri pe viitor. Mulțumesc! ceilalți doi raportori din umbră, ECR și GUE, nu sunt aici, așa că îmi revine mie sarcina să pun întrebări. Două întrebări. Ați spus că ar trebui să existe un acord de nespionare. Știu că ideea respectivă a fost avută în vedere de mai multe state membre și pe mine mă miră. Ori spionajul este ceva legal și atunci n-ai de ce să închei un acord împotriva acestui lucru sau este ilegal și atunci n-ar trebui să se întâmple. Deci, care este plus valoarea unui acord de nespionare reciprocă? doar țările nu o să-și spună una alteia, bun, te spionez, dacă nu este cineva care să tragă un semnal de alarmă. Și o a doua întrebare, vreau să vă spun că m-a uluit expresia dumneavoastră slab control parlamentar în Suedia. Ați spus că este cazul în sesiunile anterioare, printre altele, s-a spus că Suedia este un centru, un nucleu în rețeaua de telecomunicații și de aceea este un punct esențial uh, al rețelei acesteia de spionaj între Statele Unite, Regatul Unit și așa mai departe. Deci eu cred că este și mai important în Suedia să existe un puternic control parlamentar, mult mai important decât în alte state care nu reprezintă un astfel de nucleu. Sunt de acord. Am avut o dezbatere destul de extinsă în ceea ce privește controlul parlamentar, dar asta am obținut ca informație acum câțiva ani uh, când am venit cu această lege. Lege care deja funcționează de ceva vreme și sunt de părere că trebuie să consolidăm acest control parlamentar dacă vrem ca legile să funcționeze așa cum uh, s-a avut în vedere când au fost elaborate. Da, problema aceasta rămâne în Suedia. Anul viitor avem alegeri și cred că acesta ar trebui să fie unul dintre subiectele pe care îl vom discuta până atunci. Însă, acordul acela de care vorbeam este, are posibilitatea de a face spionajul ilegal, care în prezent nu este în, ilegal în Suedia. Se întâmplă în mod normal în aproape orice țară. Și dat fiindcă nu există negocieri la nivel internațional sau acorduri la nivel european sau la orice alt nivel pe această chestiune, deocamdată e legal să ne spionăm reciproc cât vrem. Mulțumesc! Domnul Torvat și domnul Exxon vor să intervină. Domnul Torvat. Mulțumesc, doamnă președintă. O să vorbesc și eu în limba mea maternă, pentru că până la urmă e o întrebare care se referă la relațiile dintre Suedia și Finlanda. În 1939, suedezii erau de părere că ce e relevant pentru Finlanda e relevant și pentru Suedia. Însă, între timp, lucrurile s-au schimbat și acum s-ar părea că ce se întâmplă în regiunea Mării Baltice este relevant pentru Suedia. Și, tot între timp, vedem că suntem cu toții supărați pe Statele Unite pentru ce fac, dar poate suntem mai puțin supărați cu privire la ceea ce face Suedia împotriva țărilor sale învecinate. Și cred că e o ipocrizie asta. Da, multe dintre rețelele de comunicare prin cablu traversează Suedia. Mă refer la rețele ale țărilor din regiunea Baltică. Lucrul acesta este adevărat, nu doar pentru Finlanda, ci și pentru restul țărilor și, într-adevăr, e foarte pertinentă intervenția dumneavoastră. E adevărat că avem de-a face cu chestiuni importante pentru Suedia din punct de vedere strategic. Și dacă vrem cu adevărat să ajungem la un acord între Suedia, Finlanda și țările din regiunea Mării Baltice, dar și alte țări la nivel european, cu privire la ce putem uh, supraveghea și ce putem uh, ce nu trebuie supravegheat în această rețea de comunicare prin cablu, atunci cred că am reușit să ne situăm într-un cadru juridic mai clar. Deocamdată, din punct de vedere juridic, nu există nici o limită pentru ca autoritățile suedeze de resort să intercepteze ce doresc. Mulțumesc și acum domnul Lenstrom ca ultim vorbitor. Vreau și eu să folosesc această ocazie pentru a vorbi în suedeză. Pentru început, aș vrea să vă confirm ce ați spus dumneavoastră, și anume că atunci când legea uh, privind comunicările radio pentru apărarea națională a fost lansată, a avut loc o mare dezbatere în Suedia. Vă pot confirma că, într-adevăr, lucrurile au fost foarte intense la momentul respectiv și colegii din comisia noastră cunosc această chestiune suedeză, pentru că a fost menționată de mai multe ori în cadrul audierilor pe care le-am avut în Parlament. Există, dacă nu mă înșel, opt autorități care în momentul de față au dreptul de a cere monitorizări uh, împărțite pe trei grupuri. Primul grup este armata, apoi poliția, inclusiv serviciile de securitate, care ar reprezenta al doilea grup, și al treilea grup este reprezentat de instituțiile politice, cum ar fi guvernul, uh, relațiile externe, afacerile externe și așa mai departe. Deci toți aceștia pot cere monitorizare, supraveghere. În calitate de președinte al Comisiei pentru Constituție, aș avea o întrebare. Dacă primiți întrebări din partea acestor uh, instituții, aș vrea să știu uh, care este uh, ponderea cererilor care vin din domeniul politic, militar sau din partea poliției. Mă tem că nu vă pot da aceste detalii. Nu pentru că aș vrea să păstrez secrete față de dumneavoastră, dar pur și simplu nu cunosc răspunsul. Okay, that's, that's very honest. Este foarte onest din partea dumneavoastră. Ajungem la sfârșitul acestei runde. Mulțumim domnului Erickson. Următorul vorbitor este domnul Van Delden, președintele Com- Comisiei Parlamentare Independente de Supraveghere a Serviciilor de Informații și de Securitate din uh, Olanda. Aveți cuvântul pentru 10 minute. Vă mulțumesc. Voi uh, profita și eu de posibilitatea de a vorbi în olandeză, cel puțin la începutul prezentării mele. Eu sunt un uh, jurist, sau cel puțin mi-am început cariera ca jurist și există legea în teorie și legea în uh, practică. Și practica uneori este mai importantă decât teoria. Pentru aceste motive aș dori să merg să fac un pas înapoi și nu aș dori să încep cu acest proces de supraveghere a serviciilor de informații. Cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe serviciile de informații. Există uh, în, în țările de jos serviciile de informații militare și serviciile de informații generale. Aceste servicii trebuie să se asigure tot timpul că respectă legea de fiecare dată când legea este încălcată, trebuie să ne asigurăm că sancțiunile impuse sunt uh, proporționate și că se respectă principiul subsidiarității și proporționalitate. Dacă aceste lucruri nu se respectă, este sigur că vom avea probleme. Dacă serviciile respective se achită de, de datoria lor în mod corect, au nevoie de autorizații din partea ministerelor uh, relevante. Ministrii sunt uh, sprijiniți de personalul lor, de diferiți uh, juriști și doar în momentul în care se dă așa numită undă verde, serviciile de informații pot intercepta convorbiri telefonice și pot trece la măsuri similare. Abia după aceea se ajunge la etapa de supraveghere a serviciilor. În uh, Olanda, Olanda există acest uh, comitet uh, independent care nu are un aspect, aspect politic. Este vorba pur și simplu de un comitet de supraveghere a serviciilor de inteligență, un for care are acces nelimitat la informațiile relevante. Avem putem accesa aceleași informații ca și directorul, șeful serviciilor uh, de securitate, deci putem vedea, putem primi toate documentele, însă, desigur, nu ne putem uh, compara cu personalul uh, extins al serviciilor de informații, noi având la dispoziție doar câțiva angajați. Cu toate acestea, putem urmări îndeaproape acțiunile serviciilor uh, de securitate și de inteligență. Uh, redactăm diferite rapoarte care apoi sunt uh, transmise ministrilor de resort. Aceste rapoarte sunt făcute și public și dacă asistăm la o acțiune care a fost, prin care a fost încălcată legea, acțiunea respectivă este menționată în raportul public. Nu putem oferi, desigur, toate detaliile, dar atragem atenția asupra faptului că s-a petrecut o greșeală. De asemenea, scriem rapoarte scrise în care abordăm în detaliu lucrurile descoperite și în momentul în care adresăm o întrebare, serviciile de informații sunt uh, obligate să răspundă la întrebările respective. Din nou, uh, compilăm toate aceste informații într-un raport secret care este transmis uh, ministrilor și unor membri ai Parlamentului din țările de jos. Uh, este vorba doar de membrii Comisiei um, de Supraveghere a, a Serviciilor de Informații, din care fac parte doar șefii grupurilor uh, politice. Oricum, aceste informații ajung la Parlament chiar dacă nu sunt accesibile tuturor uh, membrilor Parlamentului, ci doar unui grup limitat de parlamentari. Mie mi se pare că acest sistem este unul care funcționează foarte bine. Uh, legea uh, în temeiul căruia a fost înființat acest sistem are deja 10 luni și se poartă această discuție de consolidare a comitetului uh, independent, pentru că până acum comitetul respectiv are doar un rol consultativ. Chiar dacă uh, avizele emise de, de, comi- de comitetul nostru au un rol consultativ, într-un singur caz uh, un ministru a decis că nu este cazul să respecte și să meargă în direcția recomandată de avizul comitetului nostru. Uh, cred că este un lucru demn de notat. Comitetul nostru în această săptămână urmează să publice un uh, raport referitor la posibilitățile de reformare a sistemului și uh, cred că în acest document se va cere consolidarea rolului comitetului nostru, să mergem dincolo de rolul pur consultativ pe care îl avem acum. În acest moment, în țările de jos se discută pe larg uh, măsurile de interceptare pe scară largă și Parlamentul uh, olandez a cerut comitetului nostru să analizeze afacerea NSA. Și raportul care va discuta acest subiect probabil că va fi finalizat uh, până la jumătatea lunii decembrie, astfel încât în ianuarie anul viitor să putem discuta această temă. Apoi, atât în țările de jos, dar și în Suedia, se discută următorul aspect. Serviciile de informații în acest moment pot uh, intercepta uh, date uh, doar nu, nu, nu din uh, cabluri. Uh, serviciile de informații ne spun că Uh, e nevoie ca ele să poată intercepta și aceste informații care sunt transmise prin uh, cabluri, astfel încât să există uh, egalitate între informațiile colectate din cabluri și uh, informațiile interceptate în eter. Desigur, poți colecta uh, informații, însă Uh, aceste informații trebuie să fie și utile. În momentul în care ai cauți diferite, diferiți termeni cheie, ai nevoie de permisiunea unui ministru. Deci, eu sunt convins că serviciile de informații nu vor putea căuta orice fără permisiunea vreunui ministru și fără să fie supravegheate de comitetul nostru. Trebuie să ne asigurăm în același timp că serviciile de informații au mentalitatea um, corectă. Dacă este să vedem care sunt posibilitățile de cooperare internațională când vine vorba de supravegherea serviciilor secrete, ei bine, acestea sunt relativ uh, limitate. Uh, Există o întâlnire bienală a autorităților uh, de control a serviciilor uh, de informații. Um, este o întâlnire organizată de Regatul Unit și autoritățile din țările de jos participă la această întâlnire, dar a devenit clar că um, situația poate fi controlată doar pe plan național. Este foarte greu uh, să ceri uh, britanicilor sau americanilor să spună ce anume se întâmplă cu propriile servicii, cu propriile servicii de uh, informații. Același lucru este valabil și pentru noi, pentru că și noi trebuie să respectăm cadrul legislativ care guvernează uh, confidențialitatea. Întotdeauna există posibilitatea de a transmite aceste informații parlamentelor naționale, dar este mult mai uh, dificil să împărtășești aceste informații cu partenerii din alte state. Mulțumesc, domnul Moraes. Vă mulțumesc. După cum am spus, încercăm să obținem aceste instantanee ale situației serviciilor de informații în diferitele state membre și a situațiilor controversate în anumite țări. Și, domnule Vandel, corectați-mă dacă greșesc. ne ați prezentat o privire de ansamblu a ceea ce se întâmplă în țările de jos, și după cum am spus, dacă greșesc, sper să mă corectați. corectați. În Regatul Unit uh, v-ați referit de crearea unui nou sistem, unui nou software și poate ne puteți oferi explicații suplimentare. Deci este vorba de un nou program care oferă posibilități suplimentare serviciilor de informații olandeze și dacă se ajunge la acest upgrade, la acest nou program, uh, cum uh, veți putea ține dumneavoastră pasul? Și aș dori să vă întreb ce, ați consider, ce, ce uh, considerați despre cele auzite în uh, Washington și anume uh, NS, cele afirmațiile NSA care resping uh, resping vina exclusivă a NSA, atrăgând atenția că și serviciile europene sunt uh, implicate în această supraveghere și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră vis-a-vis de această posibilitate. Vă mulțumesc. În primul rând, acest nou sistem care poate va intra în vigoare în următoarea perioadă de timp, încă nu este foarte clar cum va funcționa. Nu este un lucru care ne privește pe noi în mod direct. Uh, ministerele și serviciile se ocupă în mod direct. Rolul nostru va fi unul de monitorizare uh, ei consideră că sistemul va funcționa și este extraordinar, noi trebuie să vedem dacă se respectă cadrul legislativ. Aceasta este responsabilitatea noastră. Apoi, în ceea ce privește acest concept Nine Eyes, uh, ministrul de interne mi-a spus că nu vă pot spune cine face parte din acest uh, cerc restrâns în legătură cu NSA. În urmă cu câteva săptămâni am uh, participat la un fel de conferință împreună cu Keith Alexander, care vizita țările de jos. Eu împreună cu un colaborator am discutat cu dumnealui, care era însoțit, uh, era însoțit de vreo 10 persoane și Keith Alexander mi-a spus că țările de jos nu interesează deloc. Asta înainte de a auzi câte convorbiri telefonice au fost interceptate. Um, oricum, trebuie să recunoaștem că interceptările nu au fost atât de extinse. Deci nu suntem siguri dacă este vorba într-adevăr de un fenomen uh, grav sau nu. Nu-i mai menționez pe cei care nu sunt prezenți, dau cuvântul domnului Albrecht. Mulțumesc. Vă mulțumesc în primul rând pentru că ați venit astăzi aici. Prima mea întrebare este dacă ați uh, analizat documentele făcute publice de Edward Snowden, pentru că acestea sunt dovezi care nu sunt contestate în acest moment, deci uh, mă aștept că le cunoașteți, pentru că uh, unele din răspunsurile dumneavoastră ne dovedesc că nu cunoașteți aceste documente. Și apoi, întrebarea pe care am adresat-o și domnului Erickson. Aș dori să știu care este abordarea comitetului uh, dumneavoastră vis-a-vis -vis de faptul că Există asemenea atacuri cibernetice din partea NSA și din partea GCHQ pe teritoriul țărilor de jos, deci investigați aceste cazuri sau nu. Deci am dorit să știm dacă parlamentele naționale se ocupă de, de aceste cazuri. Și apoi o altă întrebare. Știți dacă există o colaborare între diferitele parlamente naționale vis-a-vis -vis de acest proces de supraveghere a uh, Uh, serviciilor de informații. Știți de existența acestei, acestui INSEN, ce face acest INSEN și în ce temei. Și apoi, uh, procurorul uh, general din țările de jos spunea că se interceptează atâtea convorbiri, se colectează atâtea informații încât nu se mai, nu se mai știe exact ce trebuie să uh, Uh, ce, să poți, ce, ce poți să faci cu aceste informații. Apoi, în ceea ce privește ultima întrebare, există o, o distinție clară în, uh, în, uh, în Olanda când vine vorba de anchetele penale și anchetele legate de siguranța națională. Într-adevăr, există prea multe interceptări în țările de jos, dar nu chiar atât de multe când vine vorba de siguranța națională. Din punctul de vedere al uh, întrebării legate de domnul Snowden, cunoaștem uh, documentele publicate. În uh, momentul în care ne-am, ne-am întâlnit cu domnul uh, Keith Alexander, nu, nu cunoscusem aceste documente. Nu, dacă am fi știut uh, aceste informații, uh, am fi putut purta o altfel de discuție, cred. Și cam atât vă pot răspunde în acest moment. mai doriți să... Dacă doriți să adăugați ceva, vă rog să vă porniți microfonul și aveți 10 secunde. Deci nu știți nimic despre INSEN și nu știți nimic despre colaborarea între autoritățile de supraveghere a Parlamentelor Naționale. Trebuie să așteptați, așteptați raport, raportul pe care îl uh, redactăm. Nu vă pot uh, transmite informații din acest raport pentru că ele trebuie uh, transmise în primul rând Parlamentului din țările de jos. Mulțumesc, îmi dau mie cuvântul în numele grupului ALDE. Voi vorbi în limba mea maternă. În primul rând, ați uh, afirmat că principiul subsidiarității și proporționalității sunt uh, respectate. Țările de jos sunt un campion uh, mondial al supravegherii, deci chiar considerați că aceste principii sunt respectate? Oare nu am văzut în ultimii 10 ani că diferența între serviciile, cazurile de securitate și uh, cele penale, infracționale, um, a dispărut puțin? Și apoi, o altă întrebare. Am citit și m-a surprins ceea ce am citit într-un ziar și anume comitatul de Supraveghere nu s-a pronunțat în legătură cu cumpărarea de software um, de spionare ilegal de către guvernul uh, olandez. Uh, dumneavoastră a spus că vă bazați pe uh, autodisciplina serviciilor de inteligență. Nu cred că cazurile cunoscute ne demonstrează existența unei asemenea, unei asemenea autocontrol din partea serviciilor de informații. Și apoi, în a treilea rând, aș dori să vă întreb dacă considerați că supravegherea acestor servicii funcționează foarte bine în țările de jos. În alte state se pare că acest sistem de supraveghere nu funcționează deloc chiar și în Statele Unite ale Americii lumea recunoaște că lucrurile nu funcționează atât de bine. Deci de ce funcționează atât de bine în țările de jos și nu funcționează în alte state? Și apoi, din punctul de vedere al acestei uh, supravegheri pe scară largă, mă întreb de ce informații avem nevoie și de ce informații nu avem nevoie. Tocmai asistăm la acest fenomen prin care jurnaliștii cei care divulgă anumite informații, dacă se tem că sunt subiectul unei supravegheri pe scară largă, nu mai uh, au încredere în exercitarea drepturilor uh, democratice. Deci acea, acest uh, fenomen de supraveghere pe scară largă a cetățenilor nu considerați că are potențialul de a submina democrația? Da, într-adevăr, există acest risc major, dar nu sunt de acord cu dumneavoastră în momentul în care afirmați că în uh, țările de jos nu se face această distinție, distinție clară între uh, cazurile infracționale și cele legate de spionaj. Într-adevăr, se interceptează foarte mult, însă acest lucru nu este valabil în în uh, țările de jos. Dacă există asemenea uh, cazuri de interceptare a convorbirilor uh, telefonice, noi avem competențele de a monitoriza ceea ce se întâmplă în asemenea cazuri. Um, și dacă există vreo neregulă, interceptările telefonice sunt oprite de către ministrii. Există un număr foarte redus de cazuri în care lucrurile nu funcționează. Acum, în legătură cu programul de spionare care a fost sau nu a fost cumpărat de guvernul, de guvernul olandez, eu cred că există o diferență dacă cumperi un program și dacă îl folosești. Uneori se cumpără anumite instrumente, dar dacă, care sunt folosite doar dacă cadrul legislativ permite acest lucru. Dacă legea nu permite utilizarea unui asemenea instrument, atunci uh, vă asigur că vom uh, supraveghea de aproape uh, evenimentele și noi ne, ne vom referi la acest lucru în raportul pe care îl vom publica. În țările de jos putem supraveghea doar serviciile de uh, informații din Olanda și acest lucru este uh, valabil și în celelalte state. Nu putem uh, înțelege ce fac celelalte servicii secrete în țările de jos. Moment, în momentul în care serviciile noastre de informații înțeleg faptul că alte servicii secrete au activități în Olanda, fără a informa autoritățile locale, atunci putem trece la anumite măsuri indiferent că este vorba de serviciile secrete belgiene, americane sau altele. Au existat cazuri în trecut în care am cerut unor servicii să, să oprească aceste activități. Este valabil acest lucru chiar și dacă serviciile secrete ar fi accesat datele SWIFT din țările de jos fără permisiune, de exemplu. Da, dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, am fi trecut la măsuri pentru a opri acest lucru. Problema este însă că foarte multe dintre aceste servicii au activități foarte diverse. Uneori uh, credem că unele servere, de exemplu, se află în Olanda, dar de fapt ele se află altundeva. Deci, trebuie să avem dovezi că un server a fost accesat în mod ilegal. Mulțumesc, doamna, mare, doamna Zipol și doamna Argentina, apoi. Mulțumesc. Două uh, întrebări, întrebări relativ scurte și simple. Ați spus că există rapoarte în mod regulat referitor la munca serviciilor secrete. M-ar interesa așadar uh, activitatea acestei comisii uh, este să se reunească atunci când sunt rapoartele sau mai des sau mai rar. Apoi, în timpul acestor întregi investigații am auzit des, deci, des că nu se ascultă tot și nu se citește tot, ci se aleg anumite cuvinte cheie. Pentru țara dumneavoastră, conform căror principii și criterii se stabilesc aceste cuvinte cheie? Este suficient pentru ca un cuvânt cheie să apară astfel încât să fie uh, citită o comunicare sau trebuie să fie mai multe cuvinte cheie? cât de des se verifică dacă aceste cuvinte cheie mai sunt actuale, ă, dacă respectă, să spun, obiceiurile oricui ar fi, știți cam câte cuvinte cheie există la ora actuală după care sunt verificate ă, și interceptate comunicările? Ă, o să continu și eu în neerlandeză. E vorba de schimburi regulate de informații între servicii lucru care se întâmplă mai des în, cadrul, în cazul unora dintre servicii, dar avem obligația să ne asigurăm că acest lucru se întâmplă și trebuie, sigur, respectate cu strictețe standardele privind schimbul de informații. În ceea ce privește termenii de căutare folosiți, avem liste de termeni nu noi adoptăm aceste liste, noi putem doar să ne pronunțăm pe ele, dar le vedem și să spunem, iată, acest termen nu este o idee bună sau nu are niciun rost și le limită. Uh, odată la câteva luni analizăm aceste liste cu cuvinte cheie și termeni de căutare, pentru că trebuie să ne asigurăm că se caută, se fac căutări după termeni relevanți. Deci da, monitorizăm aceste lucruri și adesea în rapoarte am spus că termenii respectivi sunt prea generici, prea general și că trebuie să fie mai centrată atenția. Mulțumesc, doamna Sargentini, acum. Mulțumesc, domnule Van Delden. Vreau să vorbesc despre interviul pe care l-ați dat în presă în acest weekend și domnul Moraes s-a referit la el a spus în interviul respectiv că serviciile de informații din țările de jos doresc să achiziționeze noi instrumente pentru colectarea de informații strategice, care în momentul de față nu sunt permise de lege, dar legea respectivă e învechită. V-am, v-am citit, am citit cum ați spus că uh, achiziționarea de instrumente nu e egală cu folosirea lor. Da, lucrul este valabil și pentru trenul de mare viteză între Belgia și țările de jos. Sau cu noile avioane uh, Jet Fighter, GSF. Sunt sigură că le-ați cumpărat numai ca să le țineți. Uh, nefolosite. Comentariul e foarte interesant. De ce credeți dumneavoastră că legislația din țările de jos e învechită, caducă în acest uh, domeniu și de ce serviciile de informații din uh, țările de jos ar trebui să cumpere aceste instrumente așteptând o schimbare a legii. Vreau de asemenea să ne faceți o schimbare, o e, descriere a termenilor care sunt poate prea vagi, prea generici, termenilor de căutare. Ați spus că unii dintre ei s-ar putea să fie absolut inutili. La începutul acestui an am avut un raport privind extremismul de stânga. Ați făcut o. V-ați pronunțat, ați făcut o evaluare a acelui raport, uh, a, a uh, importanței raportului respectiv. Ce poziție ați avut? În primul rând, în ceea ce privește legislația, care, după părerea mea, este învechită. Adică dacă trebuie să se facă diferențiere între informații uh, care vin prin cablu sau nu. În țările de jos, uh, colectarea de informații este permisă doar pentru informațiile care nu sunt transmise prin cablu. În prezent, 90% din informații au această cale de transmisie și nu putem să le colectăm, ceea ce e destul de ciudat. Am făcut comparația cu uh, justiția penală de acum 40 de ani, când poliția putea să înregistreze convorbirile uh, telefonice, dar nu puteau vedea uh, conversațiile telex. și poliția nu putea să-și desfășoare activitatea așa cum trebuie și am schimbat legea pentru a, le permite, pentru a permite poliției să uh, intercepteze și genul acesta de schimburi, de, de convorbiri. Sunt sigur că vom putea schimba legea astfel încât să nu se mai facă o diferențiere pe, între informații transmise prin cablu sau pe calea aerului. Nu exclud ca peste câțiva ani toate datele să se transmite din nou pe calea aerului, nu prin cablu. Deci trebuie să dăm dovadă de flexibilitate. Dacă anumite căutări reprezintă o pierdere de timp și sunt inutile, sigur că eu pot să am punctul meu de vedere aici, dar nu despre asta e vorba în comisia noastră. Noi nu facem decât să verificăm respectarea legii. Nu trebuie să ne pronunțăm cu privire la validitatea obiectivelor culegerii de informații sigur, putem spune, sigur, respecta legea, dar ce Dumnezeu face spune la urmă, dar nu e treaba noastră asta. Mulțumim, domnule Van Delden. Ați menționat convor, convorbirile Telex. Unul dintre internii cu care lucrez acum câteva stăuni, când am menționat acest cuvânt, m-a întrebat, dar ce înseamnă Telex? Poate că cineva în viitor o să întrebe, dar ce e la un smartphone? Poate că până atunci vor dispărea. Mulțumesc! Am încheiat și această sesiune cu doar șapte minute în întârziere. Nu mai lungesc lucrurile și vreau să invit alături de mine pe doamna Belz, domnul Lundblad și domnul Allen, care reprezintă Microsoft, Google și Facebook pentru ultima noastră sesiune. Dragi colegi, continuăm cu cea de-a treia sesiune. Avem alături de noi reprezentanții Microsoft, Google și Facebook. Apple uh, s-a întâlnit săptămâna trecută cu delegația Libe în Washington și uh, Președintele Comisiei pe 6 noiembrie a comunicat, Yahoo și Amazon au fost invitați, dar au refuzat să ia parte la audiere și există scrisori prin care își um, prezintă motivele și care au fost uh, publicate pe site-ul Libe, dacă nu mă înșel. Nu o să am o introducere lungă pentru că toată lumea știe de ce i-am invitat alături de noi pe reprezentanții uh, industriei. Cei trei oaspeți, vreau să vă urez bun venit și vreau să vă invit să faceți niște intervenții introductive scurte. V-aș ruga maxim 10 minute. Doamna Belț, domnul Lumplan și apoi domnul Ellen în ordine. Doamna Belț, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru invitația la audierea de astăzi. Apreciem uh, ocazia de a uh, Uh, interveni și de a discuta cu membrii Parlamentului, credem că doar așa lucrurile pot evolua și doar așa putem ajunge la un echilibru între securitatea națională și uh, caracterul privat al informațiilor în această eră digitală și să ajungem la un echilibru în reforme. În intervenția mea mă voi axa pe trei subiecte. Practicile Microsoft în ceea ce privește uh, solicitărilor de acces la date din partea guvernelor în prezent, practicile în ceea ce privește securizarea datelor protecțiilor și protecția împotriva acceselor uh, neautorizate și, în al treilea rând, ce putem face pentru a ne asigura că datele cetățenilor europeni sunt sigure oriunde în lume s-ar afla. Înainte să începem să vorbim despre practici și despre cum răspundem la cererile de acces la date din partea autorităților publice în SUA și în alte părți ale lumii, să vă spun în câteva cuvinte care este rolul companiei Microsoft, după părerea noastră, în ceea ce privește serviciile și produsele sale volumul și complexitatea informațiilor uh, și datelor colectate a dat naștere la anumite confuzii. Uh, cu toții dorim să existe o bună înțelegere a lucrurilor și doar așa putem găsi soluțiile corecte. Cred că toată lumea știe, cunoaște compania Microsoft, oferim o gamă largă de servicii, software și dispozitive, avem um, soluții pentru Windows și în cloud, oferim și um, produse pentru consumator, Outlook, XCOM, uh, Mobile Technology Search, alte instrumente și de curând ne îndreptăm și către uh, dispozitive care arătur, asigură interfața cu clienții. Și am lansat Skype în noiembrie 2011, uh, care face parte a discuției Datele clienților noștri pentru toate aceste servicii se află pe serverele noastre. Noi uh, uh abor- noi primim cereri de acces la date din partea guvernelor și um, ne protejăm serverele împotriva accesului negarantat. Schimburi de informații cu clienții se face prin furnizorii de servicii, deci nu avem propriile noastre rețele și uh, intenționăm să protejăm clienții și datele lor pe durata transportului, transferului de date. Oferim pentru asta un set de soluții care includ și încriptarea. Majoritatea clienților noștri au licențe și folosesc, folosesc uh, software pe propriile servere sau pe serverele furnizorilor de servicii și aceștia controlează accesul la date. Noi ajutăm pe client să se protejeze împotriva accesului neautorizat, uh, oferim uh, actualizări are sistemelor de securitate. În ceea ce privește solicitarea de acces la date, Microsoft răspunde doar ordinelor legale, aplicabil pentru toate țările din întreaga lume unde acționăm. Cu excepția unor cazuri excepționale, legea SUA interzice furnizarea voluntară de date către o entitate guvernamentală. Nu oferim uh, acces direct niciunui guvern din uh, lume și nu oferim detalii tehnice niciunui guvern astfel încât să aibă acces la datele clienților care nu se află pe serverele noastre. Deci nu oferim portițe de intrare mm, secrete la datele noastre și nici nu oferim chei de uh, encriptare, de decriptare. Când primim o cerere concretă, ce se întâmplă? Întâi Nu vă putem confirma deocamdată ce fel de cereri primim de la serviciile secrete. Sper că veți respecta acest lucru pentru că trebuie să respectăm legea, dar putem să vă explicăm în detaliu și să vă spunem cum răspundem cererilor care vin de la autorități sau de la serviciile secrete. Dacă primim o astfel de cerere, avem o echipă de răspuns la nivelul companiei care revizuiește cererea pentru a asigura că uh, sunt uh, întemeiate, le respinge pe cele care nu sunt întemeiate și oferim doar datele specificate strict în ordinul respectiv, în mandatul respectiv. Apoi, Microsoft Uh, extrage datele solicitate, după care le pune la dispoziție, dar nu dăm acces la serverele noastre uh, celor care ne solicită datele pentru a-și căuta datele de care au nevoie. Noi suntem cei care extragem datele și le transmitem mai departe. În iunie anul acesta am publicat informații cu privire la volumul de um, uh, astfel de mandate pe care le-am primit în formă agregată. Am putut include volumul național de cereri pe care le-am avut în formă agregată pentru prima dată, dar nu vă putem confirma dacă am primit uh, astfel de ordine. Dacă am primit astfel de uh, cereri FISA. Pentru șase luni adică până la finele lui 21 decembrie 2012, am primit între 6 și 7 mii mandate de securitate națională, citații și așa mai departe, care se refereau la 31-32 de mii de conturi de consumatori ale entităților guvernamentale SUA. Și mă refer aici la nivel local, statal și federal. Astea sunt detaliile pe care vi le putem da deocamdată. Ca să vă faceți o idee cu privire la contextul în care ne situăm, am respins și vom continua să respingem orice cereri dacă există un temei juridic pe care să-l putem folosi. De exemplu, în prima jumătate a anului 2013 am respins 911 astfel de solicitări, adică 2,4% din cereri, pentru că nu au îndeplinit cerințele legii. Și aproximativ 20% din cereri sunt cazuri în care n-am găsit date. Am încercat, am, dar nu am putut să transmitem nimic pentru că n-am găsit. Răspundem doar cererilor pentru conturi specifice și nu oferim uh, acces la datele noastre suntem obligați să ne conformăm, dar uh, păstrăm uh, o monitorizare a tuturor cererilor pentru a ne asigura că sunt legale și uh, oferim doar datele care sunt incluse în cererea respectivă. Întotdeauna cerem entităților care solicită aceste informații să respecte regulile și procedurile în ceea ce privește folosirea de date în anchete penale și facem eforturi maxime pentru a fi transparenți în ceea ce privește conformarea. Uh, în lege se spune clar cum trebuie să răspundem acestui gen de cereri. Cel de-al doilea subiect, cum garantăm uh, siguranța datelor clienților noștri facem eforturi pentru a garanta securitatea datelor clienților, printre care avem măsuri fizice și tehnice Există o astfel de măsură care a fost deja menționată, encriptarea. Asta este o soluție, dar oferim pentru Outlook.com, de exemplu, validare externă unde se folosește un nivel uh, ridicat de încriptare. Revizuim de asemenea politicile de securitate și produsele noastre uh, pentru a vedea dacă apar schimbări sau dacă trebuie făcute schimbări pentru a îmbunătăți siguranța clienților și consumatorilor. Apoi, ce trebuie să facem pentru a ne asigura că cetățenii uh, americani și-au datele în siguranță oriunde în lume? cetățenii europeni. După cum am spus, în primul rând trebuie să înțelegem care este contextul E important să găsim soluții pentru a ne asigura că drepturile fundamentale ale cetățenilor sunt protejate uh, și în această eră digitală în care trăim. Guvernele trebuie să-și protejeze securitatea uh, țării și a cetățenilor și trebuie să găsim metode eficiente de a combate criminalitatea cibernetică. De asemenea, vrem să ne bazăm pe procese legitime la nivelul democrației. Toate guvernele au nevoie de acces la date, dar trebuie să avem în vedere natura globală a internetului și să acționăm la nivel global. Orice soluție trebuie să aibă în vedere impactul profund pe care l-ar putea avea asupra creării unui internet liber și deschis. Salutăm inițiativa Parlamentului de a analiza posibile soluții la situația actuală. În calitate de companie multinațională, avem de-a face cu mai multe legi o creștere a uh, interesului guvernelor în ceea ce privește accesul la date este clar evidențiată. Lucrurile se intensifică și e vorba de niște chestiuni complexe care pot avea un impact negativ asupra deschiderii și evoluției internetului și pot funcționa în detrimentul cetățenilor. Cum să rezolvăm această situație? După părerea noastră, e nevoie de norme și principii generale care să guverneze accesul guvernelor la datele cetățenilor. Pentru a soluționa această probleme, guvernele trebuie să se pună la treabă și să găsească noi norme care să se bucure de sprijin la nivel global. Toate țările trebuie să respecte dreptul la viață privată a utilizatorilor, indiferent de unde sunt sau unde se află, și trebuie să dea răspundere în ceea ce privește natura globală a serviciilor și produselor. Discuțiile trebuie să fie deschise astfel încât publicul să poată înțelege natura și amploarea accesului guvernului la date. Avem un uh, proces în Statele Unite în ceea ce privește ordinele de acces la informații. Încurajăm Congresul American să uh, formuleze o lege în ceea ce privește accesul guvernului la datele cetățenilor și m-am bucurat să îl aud astfel astăzi aici pe domnul um, Sensenbrenner din Statele Unite în intervenția sa. E nevoie de transparență, e adevărat, dar sistemul trebuie să se schimbe. Încrederea în serviciile uh, cloud există doar atunci când guvernele își schimbă modul de acces la date. Încriptarea datelor este partea soluției adevărat, dar e nevoie și de măsuri strategice bine gândite. We believe that territoriality is an important Considerăm că teritorialitatea este un principiu juridic foarte important. Conflictele se pot uh, soluționa și cu acorduri uh, multilaterale dar uh, știm că anumite state au găsit căi de a ocoli aceste acorduri. Deci cred că trebuie să lucrăm la aceste acorduri și trebuie să vedem cum putem să colaborăm mai degrabă decât să evităm uh, și să nu respectăm acorduri. Lucrăm și la a sprijini uh, reglementarea în ceea ce privește viața privată. Cred că există principii de viață privată pe care ne putem baza, dar trebuie să încercăm să găsim la un cadru coerent, comun. Conven avem convenții ale Consiliului Europe referitor la criminalitatea uh, cibernetică uh, și convenția referitoare la date ar putea fi uh, bune puncte de pornire pentru acorduri la nivel internațional voi ajunge la final. Microsoft uh, și a rămâne angajat în domeniul uh, drepturilor fundamentale și a vieții private. Uh, bineînțeles, dorim să continuăm să colaborăm pentru a menține încrederea în internet. Doamna președinte, mulțumesc. Îmi cer scuze. Am, în, am uh, uitat să menționez uh, pozițiile vorbitorilor noștri, doamna Belt este vicepreședinte pentru domeniul juridic și corporatist. Domnul Lund Blat este director la Google pentru uh, politici publice și relații cu guvernul și domnul Richard Allen este director EMEA politici publice. Acum domnul Lund Blat. Mulțumesc. Uh, eu sunt director pentru politici publice și relații pentru guvern, cu guvernul de la Google. În primul rând, dați-mi voie să reiterez um, declarațiile publice pe care um, le-au făcut deja liderii Google referitor la acuzațiile uh, făcute asupra Google. Nu am oferit um, informații guvernului american uh, nici prin ușițe din dos, nici uh, uh, prin niciun fel de uh, mod. Nu oferim uh, acces la, sisteme, la sistemele noastre. Publicul și-a exprimat uh, furia uh, față de scara la care guvernul a obținut uh, date. Uh, Toate aceste lucruri au subliniat nevoia pentru o dezbatere și o reformă. Menținerea datelor în siguranță este uh, prioritatea noastră. Google uh, uh, respect, în, are standarde cât se poate de ridicate în ceea ce privește protecția datelor. De exemplu, dacă există uh, comportamente suspicioase referitoare la un cont, acest utilizatorul va fi anunțat. De asemenea, există verificări pe doi pași pentru toți, în două etape pentru toți deținătorii de conturi și se solicită date Um, răspunsuri la um, întrebări în plus pe lângă um, username și parolă. Google, de asemenea, a fost lider în ceea ce privește uh, criptarea pentru utilizatori, un element foarte important uh, de apărare împotriva oricăror tipuri de amenințări, fie ele uh, din sursă guvernamentală sau nu. Google uh, are uh, legături, uh, legături securizate pentru mail din 2004 luna trecută un inginer al Google a, a anunțat public că uh, securitatea va crește în plus între datele care vor circula între uh, data centerele Google. Însă, criptarea extensivă nu este suficientă. Securitatea pe internet Uh, este uh, o continuă provocare, pentru că fiecare uh, noutate este, va fi atacată. Google trebuie să investească și să-și extindă um, influența dincolo de propriile produse. Am, făcut, am făcut mari eforturi pentru a reduce virusurile pe internet am uh, prevăzut uh, un tip de uh, browsing pe internet care este sigur. Când ești pe internet, în search-urile Google apar avertizări care îți spun că site-ul s-ar putea să fie atacat. Google detectează până la 10.000 de Uh, site-uri uh, cu virusuri și site-uri de phishing. Uh, practic protejează un miliard de utilizatori. Lucrăm împreună cu Badware, un grup care luptă împotriva virusurilor pe internet. De asemenea, lucrăm cu un grup de lucru din care fac parte companii din întreaga lume pentru a lupta cu virusurile de pe, de pe internet. Aș dori să vă explic cum uh, abordăm solicitările din, din partea oricărui stat. Serviciul juridic Google uh, analizează fiecare cerere în mod individual. Echipa uh, restrânge scopul de aplicare al cererilor dacă el este prea extins. Google a um, solicitat în instanță dreptul de a publica statistici referitor la cererile care îi se uh, adresează, însă nu a primit acordul. Asigura, dacă companiile ar putea raporta Uh, referitor la aceste cereri, acest lucru ar echilibra uh, protecția vieții private cu nevoile um, autorităților de aplicare a legii. De deci aceea aș dori să închei prin discutarea elementului transparență. Google de mult timp uh, promovează ideea de transparență raportul de transparență al Google, pe care îl puteți găsi pe google.com uh, bară Transparency Report, uh, publică date referitoare la transparență și am fost primii care am făcut acest lucru. În urma revelațiilor din această vară, Google a solicitat uh, aprobarea să publice statistici referitoare la cererile primite de, din partea NSA. Din păcate nu am primit această abord, aprobare. Deschiderea este cât se poate de importantă în acest domeniu, pentru că nimeni nu poate vedea ce a cerut de fapt guvernul. Există acorduri Um, care, asig- care trebuie să garanteze că um, legile sunt respectate și acordurile multilaterale, multilaterale sunt uh, respectate. Dacă o țară depune o cerere și ea este justificată, putem oferi informații, însă trebuie făcute multe lucruri pentru a îmbunătăți acest proiect. Ne-am gândit de ani de zile ce ar uh, putea cuprinde o astfel de reformă și cu plăcere vă punem la dispoziție uh, ideile noastre. De asemenea, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Also for being and... Vă mulțumesc și pentru că ați fost succint. Urmează acum domnul Richard Allen în numele Facebook. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că nu mă voi lungi și eu foarte mult. Voi sări peste primele trei pagini ale declarației pe care am pregătit-o și voi continua de acolo. Uh, prima parte explică cât de măreți suntem, deci puteți să citiți și dumneavoastră. În ceea ce privește practicile noastre de publicare a datelor. Și din nou, mă repet, și Facebook a dezvoltat niște practici bine stabilite pentru a ajuta autoritățile guvernamentale de peste tot de pe glob când ne transmit asemenea cereri. Aceste elemente se regăsesc pe site-ul nostru internet, deci autoritățile din Europa sau de PSD de pe glob pot transmite aceste ceri direct Facebook-ului. Există un uh, sistem online Facebook, Facebook uh, linie records. Se poate recurge chiar și la fax, dar chiar și prin uh, poștă. Adresa este Facebook Island. Pentru a ne asigura că procesul este bine înțeles, oferim o pregătire profesională polițiștilor, de exemplu, din Europa, mai ales când vine vorba de siguranța copiilor. Avem niște practici de abordare a cererilor din partea uh, guvernelor. Noi considerăm că protejăm uh, datele utilizatorilor și cerem tuturor guvernelor să respecte standarde înalte analizăm uh, temeiul uh, juridic al fiecarei uh, cereri în, cereri în parte. De asemenea, respingem asemenea cereri dacă există lipsuri juridice și nu suntem de acord cu niciun fel de cerere de transfer de pachet de date. Oricum, uh, ni se cere să punem la dispoziție doar un uh, caracter limitat de informații. Am putut răspunde foarte repede la foarte multe cereri din partea autorităților europene când a existat, uh, de exemplu, pericol legat de răpirea unor copii sau de identificarea unui copil care a dispărut. Activitatea Uh, activitatea Facebook a fost uh, analizată de, de biroul res, responsabil pentru protecția datelor, cu caracter personal din uh, Irlanda și rezultatele acestei anchete a fost că toate cererile adresate Facebook și acțiunile Facebook au respectat cadrul legislativ din Irlanda. Și s-a spus că Facebook Ireland uh, analizează în mod adecvat cererile prim, primite și refuză asemenea cereri dacă ele nu sunt întemeiate. Vis-a-vis -vis acum de supravegherea uh, guvernelor. Este adevărat că în ultimele luni în mass media s-a manifestat un interes mare vis-a-vis -vis de cererile guvernelor adresate uh, furnizorilor de servicii online și modul în care Facebook a răspuns la aceste cereri. Foarte multe din uh, lucrurile spuse în mass media nu sunt adevărate. Drept urmare, Facebook încearcă să răspundă acestor îngrijorări. Uh, Falk, Mark Zucker, uh, Zuckerberg, fondatorul și CEO-ul uh, Facebook, a uh, repetat și a, res, a respins asemenea afirmații. A spus, de exemplu, că Facebook nu este și nu a făcut niciodată parte uh, dintr-un uh, program care să acordă guvernului uh, american sau oricărui altui uh, guvern acces direct la, server, la serverele noastre. Nu am primit niciodată o cerere din partea unei instanțe accesul la pachete de date și dacă se va întâmpla acest lucru, vom refuza un asemenea acces. În iunie, după ce au fost uh, făcute publice aceste rapoarte și după negocieri intense cu guvernul american, am făcut public uh, cererile din partea guvernului american uh, care a inclus toate cererile referitoare, care se referă la securitatea națională. Pentru șase luni, până în decembrie 31 2012, numărul uh, total al cererilor adresate Facebook legate de utilizatori din partea tuturor autorităților de la toate nivelele a fost între 9.000 și 10.000. Aceste cereri au fost foarte variate de la un șerif local care încerca să găsească un copil uh, dispărut, la, un, la anchete referitoare la uh, amenințări naționale. Număr, numărul total referitor la conturile utilizatorilor în urma acestor 10.000 de cereri este de 18 până la 19.000 de asemenea conturi. În uh, august am uh, venit cu informații suplimentare referitoare la cererile primite de Facebook din toate țările în prima jumătate a anului 2013. Cererile totale în Statele Unite de toate tipurile sunt de 11-12.000, referitoare la 20.000-21.000 de conturi de utilizatori. Um, este vorba aici și de cereri din uh, partea țărilor Uniunii Europene în urma, um, în urma unui acorduri uh, multilaterale între UE și Statele Unite ale Americii. Este vorba de așa numitul acord uh, MLAT, prin intermediul căruia trebuie urmată aceeași procedură ca și în Statele Unite ale Americii. În plus, raportul respectiv uh, se referă în detaliu la cererile venite din partea țărilor europene. Numărul de cereri care au venit în mod direct din partea țărilor europene a fost de 8500, fiind vorba de aproximativ 10.000 de conturi de utilizatori. Știm că există mai mult de 1 miliard și 200 de milioane de utilizatori Facebook uh, pe glob și înțelegem că foarte puțini utilizatori fac obiectul acestor cereri din partea uh, guvernelor. Deci cred că exagerările din ultima vreme nu reflectă mărimea reală acestui fenomen. În al treilea rând, Facebook, împreună cu alți uh, actori din această industrie, a cerut guvernul american să fie mai transparent în acest domeniu. În septembrie, am uh, inițiat un, uh, proces, un proces în fața uh, instanței FISA de la Washington DC, cerând să ni se permită să facem publice aceste informații legate de cererile, dacă există asemenea cerere adresată uh, Facebook. Desigur, Transparența este un pas crucial, un prim pas crucial, dar avem nevoie de mai multe lucruri. În uh, octombrie, împreună cu alți furnizori de servicii, am cerut uh, modificarea, reformarea practicilor de supraveghere din partea agențiilor guvern- guvernamentale și stabilirea unor mecanisme de supraveghere acestor programe. Uh, Împreună cu alți uh, actori am uh, redactat o scrisoare prin care lăudăm inițiativa congresmanului Sensebrenner, care a luat cuvântul în fața dumneavoastră astăzi. Vă asigur că nu vom da curs cererilor guvernamentale care nu sunt uh, întemeiate și ne interesează să vedem care este munca reprezentanților aleși peste tot pe glob când vine vorba de dezvoltarea unor uh, politici, a unei legislații referitoare la accesul la uh, datelor pe internet. Considerăm că avem cu toții același uh, obiectiv când vine vorba de limitarea competențelor guvernelor în acest domeniu Sper că declarația mea, mea va fi utilă în acest proces complicat. Mulțumesc! Am ascultat aceste trei introduceri și acum avem o dezbatere. Vom, îl vom asculta pe raportor, raportorii din umbră și apoi uh, câțiva colegi, trei alți colegi și am închis lista vorbitorilor. propun să adresați întrebarea dumneavoastră unui vorbitor specific. Dacă nu, voi cere tuturor vorbitorilor să răspundă și acest lucru se va petrece în ordinea uh, introducerii pe care ați simțit o Domnul Moraes. Sophie, am primit atâtea informații, ne-am întâlnit cu reprezentanții Apple în Washington și cred că ce s-a întâmplat aici um, este următorul uh, lucru. Uh, acuzațiilor uh, domnului Snowden s-a răspuns deja în, uh, în partea introductivă. Desigur, avem o negare inevitabilă, dar Aș dori să mă refer din nou la aceste negări și să adresez niște întrebări specifice celor trei oaspeți. Aș dori să o întreb pe doamna Belț din partea Microsoft și vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit. În primul rând, mă refer la unele aspecte tehnice pe care le-ați menționat. Ați afirmat, sau pot să întreb Microsoft, dacă Microsoft uh, încriptează datele uh, care circulă între serverele Microsoft și înțeleg că nu toată lumea face acest lucru? Și dacă nu faceți acest lucru, nu ar fi mai prudent să-l faceți? Pentru că am înțeles că Google face acest lucru. Și revin la declarația dumneavoastră. Acolo v-ați referit la regulile existente, ați fost de acord cu cele spuse de congresmanul Sensbrenner, însă înainte de a trece la perspectiva de viitor, revin la rapoartele care ne spun că 90% din uh, programul PRISM se bazează pe serviciile Google, Microsoft și Yahoo. NSA a avut acces la informații uh, tocmai datorită faptului că uh, Uh, Microsoft dezvoltase um, capacitățile tehnice de a obține aceste informații din e-mail-uri. Și care este reacția dumneavoastră la aceste acuzații? Pur și simplu le-ați uh, ignorat astăzi. Și care este reacția dumneavoastră la acuzația conform căruia s-au, uh, s-au folosit proceduri de a uh, Uh, reacționa la uh, activitățile NSA în centrele noastre de date. Noastră v-ați referit la diferite ordine, dar există acuzații referitoare la accesul la aceste date cu alte posibilități. Deci mă întreb cum puteți răspunde la aceste acuzații, pentru că nu ați făcut acest lucru astăzi în declarația dumneavoastră. Acum o întrebare domnului um, din partea Google. V-ați referit la reformă și la încrederea utilizatorilor. Vă aduc aminte la acuzațiile publicate de Washington Post pe 30 octombrie, unde se discuta din nou de acest punct uh, accesul între servere și aș dori să repet aceste acuzații pentru că am dori să auzim care este reacția dumneavoastră la acuzațiile respective ați negat aceste acuzații în declarația noastră. Și apoi, uh, reprezentantului uh, Facebook, uh, negarea clară din partea domnului Zuckerberg. Dar există niște rapoarte care ne arată că autoritățile au avut acces la serverele respective, deci nu am dorit să plecăm de la această întâlnire cu impresia că negați faptul că a existat o inter, interconectare între Facebook și NSA. Pentru că mi se pare oarecum greu de crezut că nu a existat uh, o colaborare. O să cer vorbitorilor să răspundă. Vă rog să fiți cât, să fiți cât mai conciși, fiecare câte două minute, pentru că dacă nu vom putea încheia până la 18.30. Doamna Bel. În ceea ce privește capacitățile de supraveghere în prism, nu putem decât să confirmăm ceea ce am uh, confirmat deja. Nu cunoaștem uh, PRISM ca program, nu am participat la PRISM și nu oferim acces necontrolat la serverele noastre. Tocmai de aceea uh, spusesem că trebuie să privim întregul ecosistem. Există diferite posibilități de a accesa datele și care se află pe serverele Microsoft. Uh, și noi dorim să înțelegem cum s-a putut uh, petrece un asemenea acces dacă a avut loc. Apoi, în ceea ce privește accesul direct, după cum am spus în declarația noastră introductivă, nu oferim asemenea acces direct la serverele noastre este un lucru pe care pot să vi-l reconfirm. Din punctul de vedere al criptării, e bine, Microsoft oferă o serie de servicii, mult mai, foarte multe servicii, nu vă pot oferi acum în detaliu uh, care sunt modalitățile particulare de criptare unui serviciu oferit, dar în general vă pot spune că în momentul în care datele sunt transferate de la un server la altul, ele nu sunt criptate, tocmai de aceea revizuim sistemul de securitate actual, astfel încât uh, datele pe parcursul acestui transfer să nu poată fi interceptate. Mulțumesc, domnul Lund Lundland. Vă mulțumesc. În ceea ce privește acuzațiile făcute de Washington Post, vă pot spune că, ca toate sistemele, din, sistemele informatice, um, și noi ne adaptăm uh, sistemele de răspuns. Deci, după cum am spus în intervenția mea, este o, ca o, ne putem gândi la o cursă de înarmare, deci trebuie să ținem tot timpul pasul cu uh, realitățile, însă nu, nu este un proces care s-a încheiat. Căutăm în continuare noi modalități, noi, măs- noi măsuri de securizare a datelor utilizatorilor. Mulțumesc, domnule Allen. În legătură cu materialul publicat, Um, cred că putem să, citem, să citim acest material, să încercăm să-l uh, interpretăm în diferite modalități. Dacă citim acest material, este clar că se discută despre sisteme dintr-o agenție guvernamentală. Apoi ce se întâmplă cu datele odată obținute acolo, nu prea putem înțelege. Uh, ce putem înțelege noi este momentul în care agenția respectivă ne transmite o cerere. Din acest punct de vedere, am fost foarte clari, publicăm informația la care um, ne dă dreptul cadrul legislativ. Oricum, aceste cereri sunt uh, țintite, sunt, uh, se bazează pe un ordin a unui tribunal, de exemplu, declarația managerului nostru înseamnă că noi încercăm să fim cât mai uh, clari. Ca o societate, acestea au fost cererile pe care noi le-am văzut și în rest nu putem spune, nu ne putem pronunța pe marginea unor lucruri pe care nu le cunoaștem. Mulțumesc, domnul Albrecht. Also to be here, um... Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că sunteți aici, am niște întrebări și sper că îmi veți putea da și răspuns. În primul rând, încă o dată, mă bucur că sunteți aici și mă bucur de să, că am auzit comentariile doamnei Belz cu privire la legislația noastră privind caracterul confidențial al datelor. Am apreciat foarte mult dacă și industria ar înțelege care este valoarea acestei legislații și uh, omologii noștri din Statele Unite să înțeleagă că este relevant pentru noi toți și că este relevant pentru protecția cetățenilor europeni și a tuturor celorlalți cetățeni. V-am ascultat uh, observațiile și domnul Lundbald și domnul Allen au folosit expresia unwarranted access. Și cred că este important să spunem pentru toată lumea că asta înseamnă că uh, ar putea să existe și alte genuri de acces la date și s-ar putea ca toate datele să fi fost uh, compromise, că răspundeți uh, doar um, în termeni juridici spunând că nu este acces neautorizat. Dar ce n-ați făcut a fost să îmi răspundeți la prima întrebare. La ce vă referiți când spuneți unwarranted? Care sunt prevederile pe care le respectați atunci când prelucrați datele personale ale cetățenilor europeni. De exemplu, puteți exclude 100% că uh, încălcați normele statelor membre UE atunci când prelucrați datele cu caracter personal ale cetățenilor europeni? Și ce se întâmplă în cazul în care autoritățile vă atacă sistemele? ați cerut autorităților din statele membre UE să investigheze posibile încălcări ale normelor de securitate cibernetică în cazul serverelor dumneavoastră? Faceți singuri investigații în cazul acestor posibile atacuri? Astea sunt întrebări foarte importante pentru cetățenii europeni și aș vrea să îmi răspundeți detaliat, dacă se poate, mai ales la prima întrebare în ceea ce privește jurisdicția. Și cum rămâne cu comunicarea în cloud? Există modalități diferite de a determina jurisdicția? Sunt foarte importante pentru noi aici, aceste răspunsuri. Mulțumesc. Răspunsurile acum, doamna Belz. Da, domnul Alberts, foarte concret în ceea ce privește uh, restricțiile. Dacă ar fi să-mi pun o dorință, este ca uh, conflictele de interese să poată fi eliminate, pentru că lucrurile nu mai sunt uh, la fel de clare acum și încercăm tot ce putem ca să ne conformăm la legi și odată ce acestea sunt conflictuale, avem probleme în ceea ce privește Întrebarea concretă, cum aplicăm regulile, dată, datele sunt pe un server din SUA, respectăm uh, regulile SUA, așa cum v-am mai spus de altfel, și dacă datele se află, uh, să zicem, în Irlanda, respectăm regulile de acolo. Până în prezent, din fericire, pot să spun că n-am avut uh, probleme să respectăm aceste legi. Am respectat și regulamentul privind datele private, articolul 43, ne situează într-un conflict, uh, adică nu ne permite să asigurăm securitatea datelor. Uh, dar n-are rost să prelungim discuția pentru că nu vom rezolva problema, ci vom ajuta la un conflict care nu și are soluție. În orice caz, în ceea ce privește atacurile asupra serverelor noastre, este foarte simplu. Oricine ne atacă serverele, încearcă să facă rău și să ne încalce protecția. Prin urmare, am putut să ne construim mecanisme foarte sofisticate de apărare împotriva atacurilor cibernetice, pentru că vorbim despre criminalitatea organizată. Ei sunt cei mai intenși în acest domeniu, deși pare surprinzător, și ne-am construit un sistem imens, lucrăm la acesta, colaborăm prin terți cu guverne cu, institu- guverne, cu instituții pentru a combate criminalitatea cibernetică. Mulțumesc, domnul Lundblad. În ceea ce privește jurisdicția, colega mea a pus punctul pe ei. Este vorba de un conflict juridic și avem nevoie de claritate. În mare măsură vorbim despre o chestiune între guverne și normele trebuie să fie clarificate la acel nivel. Da, dacă lucrezi în Statele Unite, se aplică legea de acolo, dar există multe nuanțe aici, ceea ce înseamnă că e nevoie de claritate, mai ales Google își dorește asta. Cred de asemenea că aici trebuie să începem. Ați pus o întrebare clară referitoare la cloud. Odată ce începem să clarificăm uh, acordurile între guverne pe această chestiune, multe alte lucruri se vor rezolva. La a doua întrebare, sunt de acord cu Dorothy. Avem echipe care investigează atacurile împotriva sistemelor noastre, pentru că vrem să avem sisteme solide, rezistente, care să facă față tipurilor de atacuri. Trebuie să știm dacă vin din partea unor entități sau nu, dar e foarte dificil. Noi încercăm să apărăm utilizatorii, încercând să identificăm noi tipare de atac și să fim din ce în ce mai proactivi în această lume în care se încearcă penetrarea sistemului din tot mai multe părți. Domnul Ellen, sunt de acord cu colegii mei și vreau să mă refer la un aspect, cel referitor la jurisdicție, la competențe. Noi avem responsabilități multiple în Statele Unite, unde există infrastructură, avem um, responsabilități în Irlanda, pentru că acolo este controlorul de date pentru utilizatorii din Statele Unite și Canada și avem responsabilități directe în țările care fac cererea de date Uh, când aceștia își pot impune uh, jurisdicția. Și încercăm să uh, combinăm toate aceste responsabilități și să nu încălcăm nicio lege. În măsura în care este posibil, e minunat. Știu că vreți să ne situăm într-un cadru juridic, mai ales în noastră în calitate de politicieni și nu vrem să lăsăm uh, cazurile extreme să aibă un impact prea mare asupra cazurilor generale. Sigur că există cazuri extreme, um, solicitări de date, uh, masă sau de securitate naționale, dar de regulă avem cereri clare privind infracțiunile. Investigatorii din Franța, să spunem, uh, încearcă să prindă pe cineva din Germania care a făcut, care a comis comis o faptă penală în țările de jos, Franța, undeva în zonă. În acest caz, anchetatorii doresc ca sistemul să funcționeze destul de bine. Deci asta ne dorim, un sistem în care acele anchete penale normale, care în ziua de azi pot avea un caracter transfrontalier, să poate continua respectând sigur prevederile care vă preocupă pe dumneavoastră și pe colegi. Mulțumesc! Am să vorbesc și eu acum în numele. Vreți să reveniți cu o nouă întrebare? Da, uh, domnul Albrecht. Uh, nu mi-ați răspuns exact dacă autoritatea unui stat membru UE în ceea ce privește posibilitatea de încălcare a acordului de servicii în cazul unui atac cibernetic. Ce se întâmplă? Aș vrea să știu cum funcționează lucrurile într-o astfel de situație. Domnul Allen, am fost chiar eu implicat într-un caz de hacking unde am identificat o persoană care încerca să ne penetreze sistemul din uh, Regatul Unit. Am vorbit cu autoritățile din Regatul Unit și le-am cerut să aplice legea. Asta ar fost răspunsul nostru. Bun, acum, în calitate de raportor din umbra al grupului ALDE, înainte să dau cuvântul și celorlalți, am să intervin și eu. Mă bucur și eu că sunteți prezenți aici, dar haideți să spunem lucrurilor pe nume. Eh, ne-ați făcut niște declarații pe care le-ați pregătit de mult și domnul Albrecht cred că a spus foarte clar, eh, a făcut foarte clar asemănarea cu cazul domnului Clinton din Statele Unite care a spus I didn't have eh, intercourse with that woman sau relation orice ar fi spus, orice frază a spus, a fost una care tehnic era corectă, dar nu avea nicio legătură cu adevărul. Nu suntem avocați, nu ne interesează chichițele de genul ăsta, vrem să ne spuneți adevărul, pentru că, până la urmă, vorbim despre um, responsabilitatea în fața cetățenilor europeni și dacă vreți să spuneți adevărul, și nu vreau să vă acuz pe dumneavoastră personal, ci companiile pe care le reprezentați, eh, trebuie să aveți o altă abordare Sigur că sunt impresionată de dorința de respectare a legilor și de transparență, dar e puțin cam târziu pentru asta. Am vorbit cu reprezentanții companiilor dumneavoastră de mulți ani și neoficial am auzit lucruri care mi se par șocante, dar nimeni nu vrea să le declară în mod oficial. Dacă e să vorbim despre declarațiile dumneavoastră, e ca și cum am asculta asociațiile eh, libertăților și drepturilor civile, dar vorbim despre companii care înțeleg că supresiune cooperează cu guvernele. Supresiune, e adevărat da, dar totuși cooperează. Există un conflict de competențe, uneori e dificil de rezolvat această situație și înțeleg că dacă CEO-ul Yahoo-ului, de exemplu, a spus, dacă spun ce vreau să spun, s-ar putea să ajung 35 de ani la închisoare. Da, totuși, dacă respectați legislația americană, încălcați legislația europeană. Și dacă aș fi o companie, mai degrabă m-aș uh, certa sau m-aș lupta cu uh, Comisia Europeană decât cu administrația americană. Evident. Dar până la urmă trebuie să apărăm interesele cetățenilor noștri, uh, a utilizatorilor. Și ați menționat aici încredere, dar puteți să-i acuzați pe acești utilizatori că n-au încredere în companiile dumneavoastră? Câteva întrebări. Încriptarea datelor. Sigur, foarte bună idee, dar în sesiunile anterioare s-a spus aici că și companiile care certifică standarde de încriptare au fost poate corupte de guvernul SUA. Deci, până la urmă, ce importanță mai dăm acestor standarde de criptare. Eu nu știu, îmi puteți spune că datele mele au fost încriptate, dar nu știu ce înseamnă asta. Spuneți că nu permiteți portițe laterale de intrare. Eu nu știu, guvernul SUA pare că este capabil să creeze astfel de pornițe, portițe peste tot și poate sunt astfel de portițe pe care nu aveți dreptul să mi le aduceți la cunoștință. Deci câtă încredere să vă dau? Un alt element. În presă se raportează situația plăților, nu doar costurile pentru conformare, ci plăți efective. Puteți să spuneți oficial aici că companiile dumneavoastră n-au primit nici un ban dincolo de uh, costurile pentru conformare normale? companiile dumneavoastră pot să ne ofere nouă, comisiei noastre, o privire de ansamblu asupra ordinelor de afaceri, ordinelor comerciale pe care le-ați primit de la guverne, pentru că dincolo de plățile directe există clar interese comerciale. Uh, și poate că acționați pe ideea nu mușca mâna care te hrănește. Eu cred că este cel puțin o companie prezentă aici care, are, uh, care primește comenzi comerciale în sectorul apărării. Sigur că nu e un lucru rușinos, dar cred că ar fi interesant să fim transparenți, dacă tot vorbim de transparență, și să vedem care este interesul comercial. Și o ultimă întrebare. Ce părere aveți despre uh, acest safe harbor, despre aceste uh, zone sigure. Credeți că așa ceva ar oferi siguranța utilizatorilor noștri, dumneavoastră? Cam asta vă rog să răspundeți, sperând, doamna Belț. Short. Voi încerca să fiu succintă. Înțeleg frustrarea dumneavoastră, însă nu cred că puteți să vă așteptați de la unele companii să facă declarații care să nu respecte legea și să facă ca directorul general să meargă în închisoare. Președinte, da, uneori sunteți obligat să fiți tăcuți uh, sub legea Statelor Unite, dar suntem în Europa. În Europa trebuie să raportați astfel de încălcări. Deci, practic, e posibil să încălcați legea europeană, doamna Belt. Da, voi încheia ca să avem claritate. După cum am spus noi toți, cu toții suntem pentru mai multă transparență, pentru că asta considerăm ar uh, permite o conversație care să se bazeze mai mult pe fapte. Dificultatea este că nu putem să spunem nimic pentru că asta nu este permis de către legea Statelor Unite. Și există și în Europa legi care fac exact același lucru. Deci noi respectăm regulile și trebuie să facem asta și nu puteți să dați vina pe noi pentru că nu respectăm regulile. Apoi îmi spuneți, prin ceea ce nu spunem, respectăm uh, noi legislația europeană? Asta este o altă întrebare. Eu nu cred să fi uh, încălcat vreo, rege, vreo lege europeană la ora actuală. Înțeleg uh, dificultatea în care vă aflați, pentru că există anumite acuzații și, și noi avem dificultăți în a le face față, dar ce vă rugăm este să nu trageți concluzii pripite referitor la ce, s-ar întâmpla, ce se întâmplă sau ceea ce nu se întâmplă. Să revin la uh, backdoors, uh, posibilitatea de acces. Nu avem asta. Uh, ne folosim, uh, oferim produsele noastre și guvernelor și domeniului militar. Știm foarte clar că clienții noștri sunt uh, foarte preocupați tocmai de această posibilitate de a avea acces. Avem un program care se numește DSP, care permite guvernelor să analizeze tehnologia noastră, inclusiv codul sursă, uh, la toate aceste elemente, astfel încât uh, aceste guverne să fie asigurate că nu există acces la sistemele noastre. Pentru noi acesta a fost un mecanism foarte bun pentru a oferi garanții. Dar vă rog să înțelegeți că nu putem să uh, vă spunem secretele noastre de afaceri, exact cum funcționează lucrurile. Putem face asta poate într-un grup uh, restrins care să ia în considerare și interesele noastre de afaceri. În ceea ce privește plățile, și asta nu este diferit în Statele Unite um, sau în alte țări, dacă este o solicitare de informații, trebuie să adun foarte, multă, foarte multe informații și asta costă și nu ni se rambursează costurile, nici mai mult, nici mai puțin. Și cred că asta ajută întregului sistem, pentru că uh, cu cât trebuie să plătească mai mult autoritățile, cu atât mai mult se vor gândi dacă vor într-adevăr aceste date. Și noi, în calitate de companie, în întreaga lume, primim foarte multe cereri și nu cred că pentru că ni se acoperă costurile, uh, facem ceva uh, greșit. În ceea ce privește Safe Harbor, încercăm să îmbunătățim acest lucru aderăm la acest principiu pe partea de consumator, pentru că așa putem să transferăm datele între Statele Unite și Europa. În ceea ce privește clienții noștri business, implementăm clauzele model, deci respectăm regulile referitor la viața privată din Europa și avem confirmarea din partea autorităților că facem asta. Deci nu putem să vă oferim mai multe uh, Uh, dovezi. Deci cred că ar, ar trebui să uh, respectați faptul că există anumite limite și asta nu înseamnă că ascundem ceva, ci pur și simplu suntem obligați să respectăm aceste limite. Domnul Lundplat, da, avem o istorie uh, de a face lucruri. În 2006 am fost printre primii care au respins o, o cerere de, da, de date um, de, de, de o cantitate mare de date. Am respins această cerere atunci și continuăm să o facem. Întotdeauna încercăm să ne asigurăm că solicitările sunt adaptate. Am început, am început să ne publicăm raportul de transparență în 2010, înainte ca alții să o facă, pentru că am considerat că este important uh, ca cetățenii să poată uh, judeca singuri uh, mijloacele pe care le folosesc guvernele și mijloacele pe care le folosim noi, astfel încât cetățenii să poată judeca, după cum spuneam. În ceea ce privește încrederea, cred că încrederea și întrebarea este de este duală. Cred că mulți se uită la guvernele lor și își pună problema dacă pot să aibă încredere în aceste guverne. Acesta este și motivul pentru care noi solicităm reforme în Statele Unite și am vrea să existe reforme inclusiv în Uniunea Europeană referitor la transparență. Pur și simplu un pas simplu de a spune câte cereri se fac, pe ce bază și uh, cifre în general pentru a ne asigura că cetățenii pot lua decizii în cunoștință de cauză. Pentru asta suntem aici, pentru a coopera, pentru a participa. Considerăm că este ceva important, nu este ceva ce facem uh, pentru imagine, este important pentru noi. În ceea ce privește um, accesul, backdoors, uh, nu există și remunerarea la fel, uh, la fel ca și antevorbitoarea mea. Într-adevăr, Safe Harbor poate fi îmbunătățit, reformat, poate fi adaptat la nevoile pe care le vedem acum, ce țin de securitate națională, de exemplu. Cred că cel mai important uh, lucru este că uh, readucem discuția la nivelul la care își are locul discuții cu guvernul în care vedem care este cadrul care trebuie să existe. Doamna președinte, mulțumesc și rest, uh, repet uh, întrebarea pe care o mai pusesem. Credeți că standardele de criptare sunt fiabile? cred că standardele deschise de criptare de la ora actuală sunt cât, se poate, cât pot fi de fiabile, dar cred că trebuie și să evolueze. Uh, standardele de criptare nu rămân fiabile pentru mai mult timp. Trebuie întotdeauna să le îmbunătăți pentru a crește securitatea. Domnule Allen, în ceea ce privește criptarea, practic ce se face cu criptarea este încercăm să creștem costul um, de a decripta uh, lucrurile uh, și comunicările. Exact asta uh, facem și noi. Cu toții căutăm noi tehnologii cu nume complicate care să ne ajute să evoluăm. Și cred că asta întotdeauna va fi așa. În ceea ce privește dezbaterea în general, cred că suntem de aceeași parte. Nimeni care lucrează pentru compania noastră uh, nu poate spune că nu crede în valorile pe care le promovăm. Deschiderea, conectarea și așa mai departe. Și noi citim în fiecare zi în ziar despre uh, Uh, industria noastră și despre aceste revelații uh, noi și noi și ne fac rău pentru că mm, și ne întristează pentru că ne fac rău și nouă, dar și utilizatorilor noștri. Iar uh, ce pot să spun, cetățenii mm, pe care îi reprezentați dumneavoastră sunt greu de distinși de consumatorii pe care îi avem noi. În ceea ce privește plățile, noi nu, noi nu primim plăți pentru solicitările din partea guvernelor în mod interesant, unii activiști de viață privată ne-au spus că ar trebui să facă asta, logica lor fiind că dacă cer bani guvernelor, uh, primești mai puține cereri. Dar până acum politica noastră este să nu primim bani. Dar am fi interesați de o dezbatere deschisă cu um, legiuitorul pentru a vedea dacă ar fi interesant dacă, pentru ambele părți să se introducă acest element. Apoi, în calitate de cetățean european, referitor la Safe Harbor, mai degrabă aș lucra cu o companie care face parte din acest uh, sistem decât cu una care nu. Uh, asta arată că compania este serioasă în acest domeniu. Uh, FTC este un organism de reglementare puternic și dur. Ceea ce ține de securitate națională este exclus acum, dar Um, acest sistem este um, pe două direcții. Um, iată, în viitor lucrurile s-ar putea schimba, acordurile între Uniunea Europeană și Statele Unite uh, s-ar putea schimba, se pare că se discută acest lucru, din punctul nostru de vedere chiar ar fi o idee bună, dar înțelegem de ce Safe Harbor la ora actuală nu uh, include aceste lucruri pentru că face exact același lucru ca și legislația europeană. Doamna președinte, da, întotdeauna se pune problema securitate națională al cărui stat național. Bun. Trecem acum la întrebările ultimelor, ultimelor, ultimilor trei membri prezenți le vom grupa și am să îi rog pe vorbitor să răspundă la toate aceste întrebări, astfel încât să putem încheia până la șase jumate. Domnul Engstrom, domnul uh, Torval și apoi doamna Latford. Domnul Engstrom. Mrs. Belt, from... Vă mulțumesc că am o întrebare adresată doamnei Belt de la Microsoft. Ați spus de mai multe ori că nu aveți asemenea uh, lacune în produsele dumneavoastră, backdoor, și mă bucur acest lucru, însă Problema este că majoritatea produselor Microsoft nu au, sunt produse închise din punctul de vedere al uh, codului sursă, deci uh, lumea nu prea are posibilitatea de a ști ce se întâmplă pe calculatorul propriu în momentul în care instalează asemenea propune. Permiteți unor anumite guverne să aibă acces la acest cod sursă, dar tocmai pentru că sursa este închisă, nu poți verifica uh, identitatea sursei respective. Pe de altă parte, dacă discutăm despre open source, atunci sub, uh, codul sursă este public și uh, toți experții po- îl pot compara, se pot uh, compara virusurile și așa mai departe. Deci, acest, verificarea este posibilă uh, în cazul uh, Uh, codul lor sursă publice, dar nu în cazul dumneavoastră. Și mă întreb, pur ipotetic, dacă NSA sau o altă agenție americană va ordonat să instalați asemenea portițe în programele dumneavoastră, ați avea permisiunea să ne spuneți acest lucru acum? Domnul Torvalds, îți mulțumesc, Sophie. În primul rând, Revenind la Intercurs, poate știți că există un mic oraș în Massachusetts care poartă tocmai acest nume și uh, suspect, mă, mă gândesc că cu toții trei aveți anumite relații în orașul respectiv. Când uh, fiul meu mai uh, în vârstă a fost, uh, a fost întrebat același lucru, dacă a fost uh, abordat de NSA cu asemenea cereri. A spus că nu, dar în același timp a dat din cap spre aprobare. Și apoi mai există o altă problemă. Doamna Bălț a spus că nu există asemenea uh, backdoors, asemenea portițe, lucru care nu este adevărat din punct de vedere, din vedere tehnic, pentru că o programare proastă reprezintă premisa existenței, existenței unor asemenea puncte slabe. Vestitele bugs care permit existența unor asemenea portițe. și noi considerăm, suspectăm că există sute de asemenea posibilități în programele Windows. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Ultima întrebare, doamna Latford. Vă mulțumesc, doamna președintă. Într-adevăr, merg pe aceeași linie ca cea dumneavoastră. Desigur. Uh, depindem de anumite informații când vine vorba de aceste acuzații legate de colectarea în masă a datelor. Și pentru noi este foarte dificil să găsim echilibrul necesar Deci nu știu dacă aceste acuzații sunt adevărate sau nu. Este imposibil pentru noi să evaluăm aceste acuzații, dar mă intrigă formulările pe care le-ați folosit, cel puțin doi dintre dumneavoastră, și anume că nu ați uh, permis niciun fel de acces, acces direct sau necontrolat la server, care este opusul uh, la această afirmație, acces direct și necontrolat, și atunci îmi puteți spune ce anume permiteți din punctul de vedere al accesului la, la serverele dumneavoastră? Doamna președinte, cred că au fost uh, trei întrebări foarte precise. Doamna Belz, uh, mi se pare că tocmai particip la un test de inteligență, dar voi încerca să răspund. Până la urmă, încrederea este esențială, este un lucru clar. Și apoi foarte important este să ne bazăm pe, pe date și pe cerințe legale. Când această dezbatere între sursele uh, cod deschisă și uh, secrete, ele sunt deschise celor care doresc să dezvolte un software în alte scopuri. Deci nu cred că un open source este mai sigur, cred că există riscuri mai mari din alte puncte de vedere în comparație cu ceea ce numesc eu un software controlat. În al doilea rând, dacă NSA mi-ar, per, mi-ar permite să răspund la această întrebare, ei bine, este simplu. Nu există niciun fel de backdoor. Punct. Deci nu am nevoie de permisiunea NSA pentru a da acest răspuns domnul Engström, dacă v-ar fi permis și dacă ar, fi, dacă ar exista, da, dacă ar exista un backdoor, presupun că nu aș avea dreptul să vă răspund pentru că uh, există aceste cereri legale, dar nu există niciun backdoor. Și revin la această întrebare, ce înseamnă acest cuvânt backdoor? Pentru mine este vorba de construirea Uh, unei vulnerabilități în software de care ar putea profita NSA pentru a obține acces la datele unui utilizator. Deci noi nu facem așa ceva. Există vulnerabilități în uh, softurile noastre. Acest lucru se întâmplă cu toate softurile de pe lume și abordarea noastră este următoarea, să încercăm să protejăm cât mai bine clienții noștri, să uh, închidem toate aceste vulnerabilități de care ar profita cineva pentru a duce daune clienților noștri. Deci este în interesul primordial al Microsoft de a acoperi toate aceste lacune și nu avem uh, locuri vulnerabile în mod intenționat. Și oricum este o discuție într-adevăr interesantă dacă uh, vreun, dacă un uh, guvern ar profita de aceste vulnerabilități să acceseze anumite, să acceseze anumite date, dacă cred că aici uh, o asemenea discuție trebuie purtată la un uh, nivel interguvernamental, dacă se permite, sunt permise asemenea acțiuni sau nu. Însă, oricum, noi nu punem la dispoziția nimănui asemenea vulnerabilități tehnice pentru a permite unor terți să aibă acces la datele clienților noștri. Apoi, accesul uh, direct, controlat sau necontrolat la serverele noastre. Cred că răspunsul este unul foarte clar. Acordăm acces datelor uh, consum- uh, clienților noștri care se află pe un server doar în urma unei cereri concrete, întemeiate avem o anchetă prin care încercăm să identificăm datele respective, după care le transmitem mai departe. Îmi cer scuze. Aceasta, acestea sunt cele pe care le facem, este obligația noastră legală și noi trebuie să respectăm legislația nu doar din uh, Statele Unite ale Americii, ci din partea oricărui stat de la care ne vin uh, Uh, asemenea cereri. Deci, nu spunem serviciului secret din Statele Unite ale Americii, uitați, acesta este serverul, acestea sunt procedurile, deci vă puteți descurca singuri să găsiți informațiile respective. Nu. Există uh, acuzații care au fost uh, afirmate uh, și este, este greu să ne apărăm, însă ă, știm foarte bine că există această, acest principiu, prezumția de nevinovăție când ești acuzat de ceva. Și exact ă, acest lucru încercăm noi să-l ă, subliniem acum, să încercăm să avem un dialog care să ne ajută pe toți și dumneavoastră să puteți rezolva problemele politice și noi să ne rezolvăm probleme legate de afacerea noastră nu există un asemenea acces direct controlat sau necontrolat. Uh, există doar cererile uh, legale care, la care se răspunde uh, caz de la caz. Cred că această întrebare este într-adevăr una valoroasă, pentru că subliniază un lucru foarte important. Dacă noi avem o afirmație dumneavoastră, nu sunteți de acord, nu prea există posibilitatea de a înțelege Uh, care este ad- adevărul. Tocmai de aceea considerăm că transparența este atât de importantă, supravegherea din partea autorităților parlamentare este importantă. Doar așa vom putea ajunge în situația în care vom putea spune cu certitudinea uh, necesară că afirmațiile noastre sunt adevărate. Doamna Latford, în, după părerea dumneavoastră, programe ca PRISM a, a existat? Noi nu am auzit de existența unui asemenea program înaintea uh, informațiilor făcute publice. Da, dar în urma informațiilor care au devenit publice în presă, uh, vă aduceți aminte de as, asemenea program? Nu, nu am participat la niciun asemenea program. Doamna Latford, din nou. Uh, deci nu, nu există niciun fel de colectare așa numitei metada, metadate. Deci nu există asemenea programă. Da, cred că nu sunt persoana potrivită pentru a răspunde la această întrebare. Ea trebuie adresată agențiilor de, de informații de peste tot din lume. Domnul Allen. Îmi cer scuze, dar mi se pare că mă aflu în acea sală ca tatăl domnului Torvalds. Domnul Linus Torvalds, creatorul Linux. Da, eh, informațiile referitoare la colectarea în masă a datelor au fost făcute publice imediat după revelațiile domnului Snowden și uh, limbajul folosit, direct and unfettered, direct și necontrolat, reprezintă uh, reacția uh, la acuzațiile făcute în mass media. În mass media se vorbea de uh, asemenea acces direct și necontrolat. Deci și noi am recurs la același limbaj în răspunsul pe care l-am oferit. Cred că piesa din, de puzzle care lipsește până acum se uh, referă la uh, uh, informațiile incredibil de puține publicate de guverne pe această temă. Mie mi se pare că noi, în calitate de societăți comerciale, unii mai încet, alții mai repede, am ajuns în uh, situația în care putem publica aceste informații, însă cei care ne transmit uh, aceste cereri, uh, funcționarii publici plătiți de noi, de altfel, nu, nu văd necesitatea de a face publice aceste informații. Noi am uh, spus foarte clar acest lucru, am spus care sunt uh, cererile pe care le-am uh, primite, dar cred că trebuie să existe și o acțiune reciprocă din partea autorităților uh, publice. Cred că doar așa vom ajunge la o imagine de ansamblu uh, corectă. Uh, Mulțumesc, am ajuns la finele reuniunii de astăzi. Mulțumesc tuturor invitațiilor pentru prezență și pentru că au avut curajul să facă față frustrării noastre. Da, asta e sarcina noastră, să încercăm cumva să obținem adevărul. Mulțumim tuturor celor prezenți, interpreților. Următoarea reuniune a Comisiei noastre de anchetă are loc joi 14, adică peste 3 zile după masă de la 3 la 6 jumate. Sper să ne vedem acolo.